Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, stimați colegi. Vă rog să vă ocupați locurile pentru a putea să începem reuniunea noastră de astăzi. Reuniunea de astăzi va dura până la 16.30 după masa până la 6.30, mă scuzați, iar după aceea mâine ne vom întâlni de la 9 la 12 și jumătate. Dacă nu există niciun fel de obiecții, atunci trecem la adoptarea ordinii de zi, este adoptată. Și ajungem acum la comunicări ale președintelui. Ce e important și ce ar trebui să știți e că avem un vot electronic mâine de la ora 12 până la ora 12.30. Vom vota trei puncte de pe ordinea de zi și aș dori să vă reamintesc să vă aduceți cartelele electronice de vot. Și acum ajungem la primul punct de pe ordinea de zi, avem acordul comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană și statele membre ale acestea cu Australia, Canada, Japonia, Republica Corea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Confederația Elvețiană și SUA. Așa cum știți, acesta parte denumirea de ACTA. Vom avea un schimb de opinii cu privire la acest dosar. Cum probabil vă amintiți, comisia noastră Comisiei noastre i s-a cerut anul trecut să facă un aviz în ceea ce privește compatibilitatea ACTA cu Carta Europeană a drepturilor fundamentale. În februarie, Comisia a spus că intenționează să trimită dosarul ACTA în uh, la Curtea de Justiție, conform articolului 211 privind funcționarea Uniunii Europene. A avut loc un schimb de opinii cu comisarul de Gucht în, com în Comisia de Fond, care este Comisia ITRE. Aceasta a avut loc la data de 29 februarie. Apoi a fost organizat un atelier la data de 1 martie. Acum avem acest schimb de opinii cu raportorul, membrii acestei comisii și Comisia Europeană. Îi dau cuvântul domnului Drosas, raportorul, care ne va da o privire de ansamblu asupra situației. Iar apoi va avea cuvântul comisia, iar apoi membrii comisiei noastre. Domnule Droțas, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Voi fi succint pentru că din punct de vedere procedural, mă tem că trebuie să așteptăm decizia pe care trebuie să ia Comisia de Fond și anume INTA, în ceea ce privește chestiunea pe care o cunoaștem cu toții și anume dacă acest dosar va ajunge la Curtea Europeană de Justiție pentru avizul acesteia. Așa cum știți, Comisia a anunțat deja că plănuiește să trimită acest dosar Curții Europene de Justiție pentru avizul acestea. Acum, Comisia INTA ia în considerare această idee de a trimite și din partea Parlamentului European acest dosar Curții Europene de Justiție. Din câte știu eu, mâine va avea loc o discuție în cadrul Comisiei INTA Însă nu știu dacă se va lua o decizie mâine sau nu. De ce vă spun toate acestea? Este o chestiune care trebuie să fie rezolvată, astfel încât să vedem ce va face Comisia Libe cu avizul. Ni s-a cerut să Studiem compatibilitatea acordului ACTA cu tratatele europene și mai ales cu Carta privind drepturile omului. După părerea mea, dacă nu știm ce se va face în ceea ce privește trimiterea acestui dosar spre Curtea Europeană de Justiție, trimiterea dosarului de către Parlamentul European, date fiind aceste condiții, nu putem continua procedura noastră. Să încerc să clarific. După părerea mea, avem două opțiuni în momentul de față. Pe de-o parte, avem o decizie finală a Comisiei de a trimite dosarul spre Curtea Europeană de Justiție. Acum intervine următoarea chestiune, dacă și Parlamentul European va proceda la fel. Dacă Parlamentul European decide să trimită dosarul la Curtea Europeană de Justiție, atunci Conform regulamentului de procedură, dar aș dori să pun o întrebare secretariatului în acest sens și anume secretariatul să ne spună foarte clar care este situația, atunci procedura va avea loc în felul următor. Comisiile Parlamentului European care se ocupă de acest dosar sunt oarecum blocate. În termeni politici acum, dacă și Parlamentul European trimite dosarul la Curtea Europeană de Justiție, atunci eu nu pot să nu îmi pun următoarea întrebare. Cum putem noi, Comisia Libe, din punct de vedere juridic, să abordăm această chestiune legată de acta. Eu nu cred că ar fi inteligent să intrăm într-un fel de competiție cu Curtea Europeană de Justiție în termeni juridici. De aceea am um, deschis acest subiect și aș dori să aud și părerile colegilor despre cum ar trebui să procedăm, care e procedura care trebuie urmată. Cred că trebuie să așteptăm și să vedem ce va face Comisia INTA, ce decizie va lua cu privire la acest dosar. Cam acestea ar fi primele idei legate de aspectele procedurale. Mă tem că dacă nu sunt rezolvate aceste aspecte procedurale, atunci nu vom putea să ne ocupăm de conținut, de fondul acestei chestiuni. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule raportor, spune doamna președinte. Să dăm acum cuvântul comisiei. Domnul Anders Ies are cuvântul. Um, Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vă pot pune la curent cu ceea ce se întâmplă în comisie în acest moment. În ceea ce privește trimiterea acestui dosar, uh, de acest lucru se ocupă serviciul juridic al Comisiei. S-a lansat consultarea între servicii cu privire la întrebările care au fost emise la data de 20 martie. Există un termen limită de 10 zile, deci ajungem undeva la începutul lunii aprilie. Când serviciile termină această procedură, documentul ajunge în comisie și probabil că spre sfârșitul lunii aprilie, cel mai repede, vor putea să fie demarate procedurile. Însă există dorința de a se acționa cât de repede cu această trimitere la Curtea de Justiție. Cam în acest punct se află lucrurile în acest moment. Acum, în ceea ce privește situația din statele membre, uh, legată de cele spuse de domnul comisar atunci când a apărut la evenimentul organizat de Comisia INTA, e bine, a intervenat o singură schimbare din partea Ciprului. Cipru nu va continua procesul de semnare, va continua procesul de semnare, însă nu știm când acest lucru se va întâmpla, însă în celelalte state membre nu s-a schimbat nimic. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Jensen, spune doamna președinte. Atunci uh, deschidem acum dezbaterea cu colegii. Doamna Renate Weber are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Fără îndoială, decizia Parlamentului European de a vota pentru acord sau de a respinge acest acord va fi una politică. De aceea acum ne aflăm într-un moment în care există state membre care inițial au semnat acest acord, acum doresc să își retragă semnăturile, s-au răzgândit, pentru că și-au dat seama că au semnat ceva fără să știe ce este conținutul documentului semnat. E ceva foarte dăunător dacă e să analizăm legătura între guverne și cetățeni. În același timp, îndrăznesc să spun că e foarte neplăcut faptul că noi la LIBE avem doar un aviz de redactat. Adevărul e că acele chestiuni care sunt importante nu, a, nu intră sub mandatul Comisiei INTA, ci intră sub mandatul Comisiei LIBE, însă așa e situația acum. Întrebarea mea pentru raportor este următoarea ce fel de rol vrea să joace, cât de activ își dorește dumnealui să fie în tot acest proces care are loc acum legat de trimiterea dosarului spre Curtea Europeană de Justiție. Deși votul va fi unul politic și subliniez acest fapt, eu cred că e important să punem întrebările potrivite Curții Europene de Justiție. Nu vorbim de litigiu, ci pur și simplu cerem un aviz din partea Curții Europene de Justiție. E important să primim răspunsurile corespunzătoare și din punct de vedere juridic. Trimiterea din partea Comisiei, din câte am înțeles eu, va fi una în termeni foarte generali. Am avut o dezbatere și în grupul nostru politic cu colegii din Comisia INTA și s-a vehiculat următoarea idee. Ar, dacă ar trebui să se pună mai multe întrebări Curții Europene de Justiție. Eu insist asupra faptului că Comisia noastră, Comisia Liberă, ar trebui să joace un rol și nu voi folosi cuvântul vă rog, ci îl încurajez pe raportorul nostru să facă parte la dezbaterile, să ia parte la dezbaterile care au loc la INTA. Comisia noastră are doar un aviz, dar vorbim de un acord foarte important și foarte controversat. De aceea cred că dumneavoastră ar trebui să fiți acolo, să vă puteți spune punctul de vedere. Eu sunt pentru, pentru procedura Parlamentului European de a face această trimite trimitere spre Curtea Europeană de Justiție, dar în termeni foarte generali. Trebuie să se discute și despre mm, toate chestiunile legale pentru toate statele membre care fac parte din acest uh, acord. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamne Weber. Domnul Schleiter are cuvântul. Da, eu făceam parte din Comisia INTA. Înainte am uh, urmărit situația cu acest acord încă de la început. La început se discuta despre accesul la informație inițial. Încă de la început ne-a îngrijorat următorul fapt, impactul asupra libertăților și drepturilor noastre cred că e foarte important să existe un fel de cooperare consolidată între comisiile noastre. Criticile care sunt exprimate cu privire la acta nu au de-a face cu comerțul, ci sunt legate de libertăți, de drepturi, așa că această comisie ar trebui să fie mai implicată. Sunt de acord cu dumneavoastră în acest sens. Însă aș dori o clarificare din partea Comisiei. Ne vorbeați de începutul lunii aprilie, atunci se vor încheia consultările în Comisie, iar apoi se va lua o decizie, însă nu știți exact când, probabil cândva mai târziu în aprilie. E sigur că așa se va face totul? E un angajament politic din partea Comisiei? Chiar vor face așa? E foarte important să știm acest lucru. Dacă Comisia ne asigură că va lua o decizie, însă nu știu exact cum vor arăta întrebările, atunci cred că e important ca și Parlamentul să redacteze propriile sale întrebări. Știți, atunci când uh, se pun întrebări, răspunsurile vor fi diferite. Din punct de vedere al comisiei noastre și al competenței comisiei noastre, e important să primim răspunsuri la chestiunile la care dorim să primim un răspuns. Și atunci, dacă ne limităm la întrebările trimise de comisie și ale noastre rămân fără răspuns, nu va fi bine. Acum, comisia ne-a asigurat că va face această trimitere, deci așa trebuie să acționăm. Însă dacă din motive politice credem că acest acord nu este unul bun, atunci independent de hotărârea luată de curte pe anumite aspecte, dacă noi din punct de vedere politic spunem că nu e bine, atunci putem bloca procedura, putem bloca acest acord și să nu mai cheltuim atât în, pe acest aspect. Însă trebuie să avem și noi propria noastră listă de întrebări cred că, odată cu tratatul de la Lisabona, faptul că evaluăm acest tratat din perspectiva drepturilor omului, ei bine, această muncă poate să continue, indiferent de ceea ce se întâmplă la Curtea Europeană de Justiție, pentru că doar așa putem să progresăm. Avem nevoie de audieri, avem nevoie și de părerea altora. Nu știu dacă această comisie a primit informațiile acestea, dar avem mai multe avize din partea declarației de la Hanovra, mai avem diferite declarații, apoi Comisia INTA a făcut o evaluare a acta și acest document ar fi unul foarte interesant de citit. E un document care arată așa, e din partea, e deja făcut, există deja o evaluare a Parlamentului, deci avem pe ce să ne bazăm munca. Cred că putem să începem încă de pe acum, indiferent de hotărârile pe care le ia Curtea de Justiție și noi putem să evaluăm diferitele aspecte și aștept să lucrez cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Buzutil. Mulțumesc, domnul Busutil, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și colegii care au intervenit mai devreme, eu cred că, deși e un acord comercial, problemele pe care le vizează merg dincolo de domeniul comerțului și sunt în principal probleme legate de libertățile fundamentale. Am citit acest acord și, din punct de vedere comercial, aș spune că n-am absolut nimic împotriva lui în principiu, dar problemele majore sunt semne de întrebare legate de libertățile civile și, în special, dacă uh, există restricții disproporționate sau dacă ar trebui să punem restricții asupra libertății pe internet. Cred că aceasta este o întrebare legitimă care a fost uh, ridicată în special de opozanți și cred că merită un răspuns clar. Ce rol poate juca comisia noastră în oferirea unui răspuns? Cred că aceasta este întrebarea pe care trebuie să, la care trebuie să răspundem ca un prim pas. Ca și doamna Weber, nu aș fi împotriva trimiterii acordului la curte cu întrebările noastre din partea Parlamentului European, dar mă tem că dacă facem acest lucru, există riscul să încetăm dezbaterea până când va veni răspunsul curții. Și eu cred că trebuie să dezbatem această problemă. Măcar pentru că există atât de multă dezinformare legată de acest acord. Și oamenii așteaptă din partea noastră să dăm un răspuns la aceste întrebări și să dezbatem acest acord din punctul de vedere al libertăților civile pe care le atinge. Deci chiar dacă spunem, da, trebuie să trimitem acordul la Curtea de Justiție, cred că e important ca Comisie pentru Libertăți Civile să nu ne oprim din discuție. Deci mă bucur foarte mult că subiectul este pe ordinea de zi de azi și îi propun raportorului să se asigure că acest subiect rămâne în continuare pe ordinea de zi și că vom continua să vorbim despre el și vom aștepta răspunsuri din partea Comisiei. Cred că ar fi o idee bună ca raportorul să aibă un rol activ la discuțiile care au, în discuțiile care au loc la INTA și eu am participat la aceste dezbateri, au început la sfârșitul lunii februarie și cred că este extrem de important ca vocea Comisiei pentru Libertăți Civile să se facă auzită în contextul dezbaterii de la INTA. Sper că până la urmă vom reuși să clarificăm toate aceste întrebări. Cred că intenția negociatorilor nu era să restricționeze libertățile civile sau să restricționeze libertățile pe internet. Dar dacă aceste libertăți sunt restricționate, trebuie să știm acest lucru clar, astfel încât să putem vota în deplină cunoștință de cauză când spunem da sau nu. Mulțumesc, domnule Busutil, doamna Indveld. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Cred că există o senzație generală că solicitarea de aviz juridic este un lucru, dar nu ar trebui să transmitem la curte uh, decizia politică pentru că nouă ne este teamă de ea. Totuși, trebuie să spun că dacă există ambiguități veritabile, atunci pe care nu le putem clarifica cu propriul nostru serviciu juridic sau cu serviciile juridice uh, ale Comisiei sau cu Agenția pentru Libertăți Fundamentale, pentru că acestea sunt cele mai mari obiecții împotriva ACTA, atunci am putea să ne gândim să trimitem acordul la curte. Dar cred în continuare că aceasta este ultimul, ultima opțiune pe care ar trebui să o luăm în calcul pentru că, așa cum a spus și Simon Busutil, pe bună dreptate, există riscul ca dezbaterea să fie paralizată în acest caz. Eu aș recomanda să solicităm măcar avizul juridic al organismelor menționate, pentru că cred că aici există oarecare ironie, pentru că vom uh, vota asupra acordului privind registrul cu numele pasagerilor, unde am refuzat să solicităm aviz juridic și acum ne gândim să ajungem la curte. Deci, mi se pare că nu avem cale de mijloc. Și ar mai fi un element pe care vreau să-l introduc aici, pentru că există un lucru pe care deja putem să-l facem noi înșine, și anume să solicităm acces la toate documentele legate de negocieri. Eu am făcut deja acest lucru încă din 2008, când am început să dezbatem acest uh, acord și mă uit și la raportor, pentru că raportorul este, i s-a distras un pic atenția în acest moment. Am făcut o solicitare, cum spuneam, să am acces la toate documentele. Evident, nu le-am primit. Am ajuns în instanță. Cazul este uh, în lucru la Curtea Europeană de Justiție și în urmă cu o lună și jumătate Comisia Europeană a considerat că o parte din documente, cum ar fi procesul verbal legat de una din rundele de negociere, ar putea să îmi fie uh, acordat, dar o parte din uh, aceste, acest proces verbal a fost uh, cenzurat. Totuși, uh, documentul mi-a fost uh, trimis uh, cu textul care ar fi trebuit să fie cenzurat pus în highlight. Deci asta mi se pare foarte interesant, să vedem ce anume nu ar trebui să știm. Surprise, but I have been... Poate sunteți surprinși, dar uh, eu am fost foarte drăguță. Nu am postat documentul pe site-ul meu web, dar pot să vi-l pun la dispoziția dumneavoastră a colegilor din această comisie. Dar acum vorbim serios. Tocmai din motivele menționate de Simon, și anume intențiile negociatorilor. Acestea devin foarte clare în secunda în care vedem procesul verbal și cred că ele sunt foarte relevante, pentru că eu l-am întrebat pe domnul comisar, dar mi-a spus că nu, nu, nu, nu, este irelevant, cu toți avem intenții diverse atunci când negociem și nu e relevant. Dar cred că subiectul cheie cu acest acord este cum va fi interpretat în practică. Acolo este principala ambiguitate, pentru că Comisia spune nu, e vorba doar despre aplicarea legislației existente. Pe când opozanții spun, nu e adevărat, este vorba de o obligație de a crea legislație nouă. Și acesta este un punct critic. Deci depinde foarte mult de interpretare, depinde foarte mult de intenții și tocmai de aceea cred că ceea ce ar trebui să facă acest comi- uh, această comisie și de aceea atrageam atenția raportorului era să cerem acces noi, ca, în calitate de comisie, la toate documentele legate de negocieri. Deci nu eu ca persoană, ci întreaga comisie, pentru a putea să ne formăm propria noastră opinie pe marginea intențiilor care se ascund în spatele acordului și cum ar trebui ele să fie interpretate. Și o ultimă observație. Am observat că Comisia Europeană este ușor iritată de faptul că a existat o întreagă campanie lansată împotriva ACTA și au spus nu, nu putem să ascultăm așa vocea străzii. Dar întrebarea este, nu tocmai asta încurajăm noi de fapt în țările arabe? Și acum tinerii din Europa, că în principal e vorba de tineri, se organizează și fac campanii. Nu asta ne doream, ca tinerii să fie implicați în politică? Mulțumim, doamna Indveld, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamna președinte, și am câteva observații. Îi uh, mulțumesc domnului Druțas pentru uh, că s-a angajat ca raportor pe un dosar foarte important și controversat. Ceea ce vreau să spun eu a fost deja acoperit de antevorbitori, în special de domnul Busutil. Bineînțeles, avem obligația să protejăm drepturile fundamentale ale cetățenilor, dar din e urile pe care le-am primit, văd în principal că este subliniat un singur aspect al acordului. Ar trebui să vedem și aspectele pozitive ale acestui acord. Și argumentele referitoare la protejarea celor care creează și care au dreptul să distribuie în mod liber ceea ce creează. Îi urez succes domnului raportor și sunt sigur că va putea găsi un echilibru având în vedere experiența voastră a domniei sale și să sperăm că Curtea Europeană de Justiție va lua o decizie pe care o așteptăm cu nerăbdare cu toții. Mulțumesc și succes! Mulțumesc, domnule Papa Nicolau, doamna Faia. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că era momentul să discutăm despre acta. Din păcate, sala este destul de goală pentru o dezbatere atât de importantă. Mai ales dacă ne gândim la toți cetățenii care în ultimele săptămâni au tot pus întrebări și au așteptat răspunsurile noastre. Cu toate acestea, se pare că avem foarte multe întrebări rămase deschise în ceea ce privește procedura care trebuie urmată de acum înainte. Aș dori să subliniez întrebarea cu răspuns oral pe care împreună cu cinci colegi am adresat-o Comisiei. Poate, având în vedere că Comisia este deja aici, ar putea să ne dea câteva răspunsuri în ceea ce privește ratificarea ACTA, având în vedere că ACTA a fost semnată de 22 state membre și că se confruntă cu opoziția cetățenilor sprijinită de uh, societatea civilă. Și aș vrea să știu ce urmează dacă numărul statelor membre care nu ratifică sau suspendă ratificarea este mare, care sunt subiectele juridice sau care este impactul neratificării sau suspendării de statele membre individuale. Cred că există niște incertitudini aici și cred că ar fi extrem de important să știm uh, înainte să începem, să reîncepem dezbaterea în toate comisiile relevante din Parlament, pentru că întregul exercițiu sau întregul vot nu va, s-ar putea să nu aibă niciodată loc. Eu așa am înțeles. În ceea ce privește trimiterea din partea noastră a acordului la uh, Curtea Europeană de Justiție, eu personal am multe dubii, pentru că cred că acest lucru nu va face decât să întârzie procesul. Și asta ar însemna că, între timp, dezbaterea din Parlament va fi înghețată. Sunt destul de sceptică și mi-am exprimat deja părerea în cadrul grupului atunci când am avut o discuție pe marginea acordului. Același lucru e valabil și pentru raportul interimar care este propus de raportorul uh, Comisiei INTA, pentru că am îndoiel că va exista o valoare adăugată pentru un asemenea raport. Raportul a fost negociat, a fost semnat și deci noi nu putem decât să spunem da sau ba. Și cred că acest lucru n-ar face decât să întârzie procesul uh, și, bineînțeles, cum spuneam, nu putem face nicio modificare la acord. Ar trebui ca toată această dezbatere să se lege și de problemele politice, nu doar de cele juridice. Aș putea să enumăr multe puncte pentru care acta nu ar trebui să fie ratificată sau pentru care noi ar trebui să votăm împotriva acestui acord. Dar vreau să subliniez doar două sau trei aspecte. Mai multe țări mari nu sunt semnatare. Și mă întreb dacă acta este instrumentul corect pentru a putea lupta într-adevăr împotriva contrafacerii la nivel internațional. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare. Acta nu este nicio uh, convenție internațională și ca atare a fost negociată în secret ceea ce este foarte greșit. Dezbaterea în ceea ce privește copyright-ul și internetul și drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ar trebui să fie discutate în public, în, în cadrul parlamentelor, ceea ce nu s-a întâmplat. Există o presiune puternică din partea industriei americane, cel puțin asta este părerea mea. Și în al treilea rând, textul este foarte vag. Poate fi interpretat în multe, multe feluri. Deși nu există niciun fel de cenzură explicită a internetului. Acta oferă un cadru juridic inter, uh, internațional care impune niște restricții și care poate aduce modificări majore uh, Uh, în domeniul protejării datelor cu caracter personal și a vieții private. Bineînțeles, se mai pune și problema importantă a proprietății intelectuale, dacă într-adevăr acta este modalitatea potrivită de a ne ocupa de ea. Și oricum avem nevoie de o dezbatere continuă pe marginea acestor subiecte și nu de o lege nouă care să se ocupe de copyright. Deci, cred că ar trebui să discutăm mai mult la nivel politic și tocmai de aceea salut această dezbatere pe care o organizăm noi în Parlamentul European pe data de 12 aprilie cu reprezentanți ai tuturor părților. Și această opoziție a cetățenilor, mie mi se pare o ocazie uriașă pentru noi pentru a discuta public acordul. Și doar după aceea, după ce am avut angajamentul societății civile și a experților, de-abia după aceea vom putea să decidem dacă să aprobăm sau nu acordul. Și aș dori să susțin și ceea ce a spus Sofie. În calitate de Comisia Libe ar trebui să avem acces deschis la toate doc documentele relevante care există până în acest moment legate de acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Enciu. Mulțumesc, doamnă președintă. Prea multe lucruri nu mai sunt de adăugat. Am auzit aici de la colegi aproape tot ce, ce, se poate spune legat de acest subiect. Aș vrea să subliniez numai un singur lucru, și anume că încă o dată se dovedește faptul că atâta timp cât cineva crede că poate în secret să hotărească un anumit lucru de o importanță globală, se înșeală. Pentru că eu cred că toate aceste discuții, uh, la aceste discuții s-a ajuns numai în, uh, datorită faptului că toate negocierile s-au purtat în secret, lucru care a dus la multe neînțelegeri, mai ales uh, neînțelegerea din partea publicului, care în fond și la urmă este cel mai important. Uh, așa cum a spus colega Invelt, noi în primul rând ar trebui să ascultăm uh, vocea străzii, vocea celor care în foști la urma urmei ne-au trimis aici, uh, vocea tinerilor, acest uh, aspect negativ care este prins în tratatul ACTA cu privire la internet este direct îndreptat împotriva tineretului. Trebuie neapărat ca noi să ne gândim la, același, la acest lucru. Eu cred că raportorul nostru trebuie să uh, se impună în toate discuțiile care, și negocierile care vor urma uh, pentru a sublinia faptul că la ora actuală nu este, așa cum au spus toți colegii, nu se discută despre un aspect comercial, ci despre un aspect al libertăților cetățenești și, în primul rând, uh, aspectul libertății pe internet. Eu cred că noi trebuie să ă, acționăm într-un mod mult mai, mai consistent și mai rapid, pentru că, așa cum cred personal, nu vom, ne vom înțelege foarte ușor cu statele membre și cu Comisia pe acest subiect. Nu știu de ce, pentru că și dânsii poate reprezintă ă, vocea poporului, dar ă, nu ține cont de ea. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul din nou raportorului, aș dori să întreb Comisia dacă dorește să răspundă la întrebările care au fost puse. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să dau un răspuns întrebărilor. Voi începe cu cea legată de decizia de a trimite dosarul la Curtea Europeană de Justiție. Comisia a decis să facă această trimitere. E o decizie care s-a luat deja. Așa cum am spus, există o consultare între servicii în proces acum și se va termina până în aprilie. Nu e sigur exact când în aprilie va fi adoptat documentul. Însă acest angajament luat de comisie există și această voință a Comisiei se reflectă în faptul că serviciile juridice deja acționează în concordanță cu decizia luată de serviciile Comisiei. Apoi, următoarea întrebare. Ce se va întâmpla dacă o parte din statele membre nu semnează? Uh, dacă acestea nu semnează, nu ratifică documentul, atunci, ținând cont de faptul că vorbim de un acord uh, comun, nu va exista niciun acord pentru Uniunea Europeană. Acest lucru este foarte clar. S-au mai pus niște întrebări, dar nu știu exact la ce fel de întrebări se refereau europarlamentarii de aici. Sunt o serie de întrebări la care încercăm să le dăm răspuns. La o parte am răspuns și în trecut. Acestea fiind spuse, faptul că un stat membru nu semnează, ei bine, aceste state membre au luat această decizie cu câteva săptămâni înainte de a ajunge la Consiliu. Deci probabil vorbim de o chestiune între 23 de state membre care semnează și cele care nu. E o discuție care va avea loc oricum în cadrul Consiliului, iar eu nu pot vorbi în numele Consiliului. Însă trebuie să ținem cont de faptul că unul sau mai multe state membre nu semnează acum. Apoi, la cauza care va ajunge la Curtea de Justiție, nu voi răspunde la întrebarea legată direct de această cauză cu privire la accesul la documente. Voi repeta doar ceea ce a spus Comisia despre munca de pregătire cu privire la orice acord. Da, e importantă, dar e foarte importantă și versiunea finală a textului. Unele din comentariile care s-au făcut cu privire la unele documente care au scăpat fac referire la niște texte care nu fac parte din acord, fie pentru că nu au fost discutate la negocieri sau pentru că aceste părți de text au fost uh, refuzate de ceilalți membri. Așa că e foarte greu să facem asemenea interpretări pe niște texte care nu au fost acceptate de ceilalți membri ai negocierilor și nu se află în versiunea finală a textului negociat. Cu asta cred că am răspuns la întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președinte. Doamna Indvel dorește să facă un comentariu. Uh, documentele despre care am vorbit nu sunt documente care au scăpat, mi-au fost trimise în mod oficial de Comisia Europeană. Singura greșeală pe care ați făcut a fost că nu au fost cenzurate cu negru, ci pur și simplu textul era pus în evidență. Deci mi-au fost trimise într-un mod oficial și presupun, nimeni nu mi-a spus altfel, că pot să le prezint și colegilor mei sau oricui ar fi interesat de ele. Doamna președinte, vă mulțumim, doamnă Indveld, și acum îi dăm cuvântul din nou domnului Jensen. Doar să clarific, am spus că nu vom face, nu fac comentarii specifice, nu mă refeream la documentele menționate de dumneavoastră, ci de alte documente care au fost comentate în blogosferă. În ceea ce privește ce ați primit dumneavoastră, ține de securitate, nu fac asemenea comentarii acum. Vă mulțumim, domnule Jensen, și acum are cuvântul domnul raportor. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc tuturor colegilor pentru toate comentariile făcute, gândurile exprimate și propunerile. Nu pot decât să fiu de acord cu faptul că discutăm despre o chestiune foarte politică. Trebuie să existe o dezbatere politică. Noi, Parlamentul European, trebuie să conducem această dezbatere. Trebuie să fim activi și să fim energici. Participarea comisiei noastre libe trebuie să fie așa și și eu în funcția mea de raportor. Acest lucru e de la sine înțeles și foarte natural. Sunt foarte fericit și mă mulțumește foarte mult că pot să aud și părerile colegilor. Iar dacă ace- aceștia chiar trebuie să se implice cu foarte multă energie. De ce spun toate acestea? Îmi pare rău că trebuie să mă exprim așa, însă nu văd cum altfel m-aș putea ocupa de chestiune în comisie. Comisia de fond cu privire la acta, fie că ne place, fie că nu, e comisia INTA. Așa că trebuie să fim foarte atenți să vedem cum conducem discuțiile cu INTA și cum putem coopera. Un al doilea aspect – un al doilea aspect de care trebuie să ținem cont e acesta. Comisia Libe trebuie să redacteze un aviz în ceea ce privește compatibilitatea acta cu drepturile din cartă. Nu ni se cere un aviz da sau nu în ceea ce privește acordul acta. Spun acest lucru doar ca să nu uităm care a fost cadrul inițial. De ce am crezut eu că e necesar ca în prima mea intervenție să accentuez faptul că trebuie să punem niște întrebări procedurale. E nevoie de claritate. Însă mă bucur să-i aud pe colegi, să aud pe toată lumea că trebuie să interpretăm mandatul care a fost dat Comisiei Libe, să-l interpretăm ca fiind mai extins și mult mai politic. Nu pot decât să spun da, așa este. Avem acest angajament. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere al procedurii, aș propune următoarele. Colegii care sunt raportori din umbră pentru acest aviz le voi propune să ne întâlnim cât de repede în această săptămână în Bruxelles, astfel încât să vedem cum ne putem continua munca, cum ne putem organiza după acest prim schimb de opinii. Pentru mine e de la sine înțeles faptul că, da, într-adevăr, acta este un dosar foarte important politic și are o însemnătate foarte mare pentru cetățenii europeni, însă există, există această atitudine generală, așa că eu pot să vă garantez cooperarea plină cu toți colegii din toate grupurile politice. Pentru mine acest lucru vine natural. Și aș dori să închei prin a spune câte ceva despre această trimitere la Curtea Europeană de Justiție, trimiterea făcută de Parlamentul European. Eu personal văd niște probleme în acest mod de acțiune. În primul rând, Comisia e deja pregătită să facă o trimitere spre Curtea Europeană de Justiție. Dacă și noi, Parlamentul, facem același lucru, atunci mă tem că vom uh, crea următoarea imagine. Și Parlamentul European încearcă să tragă de timp. Cu tot respectul și pentru reprezentanții comisiei care se află astăzi alături de noi, eu mă tem că trimițând acest dosar din partea Parlamentului European la Curtea Europeană de Justiție, va duce la faptul că îi oferim un fel de, îi oferim un fel de acoperire politică comisiei în ceea ce privește negocierile cu privire la acta. Întrebarea importantă e care vor fi întrebările pe care îi le va adresa Comisia Curții Europene de Justiție. Trebuie să fim foarte atenți, să ne gândim foarte bine. În acest sens, aș dori să țin cont de propunerea făcută de doamna Indveld. Aș dori să țin cont de propunerea dumneavoastră și anume ca în primul rând să ne adresăm serviciilor noastre din cadrul Parlamentului European. Să încercăm să clarificăm toate acele chestiuni care au rămas neclarificate și să vedem ce fel de întrebări ar trebui să trimită Parlamentul European Curții de Justiție, dacă într-adevăr vom acționa așa. Și apoi voi ține cont și de celelalte propuneri pe care le-ați făcut, să cerem ca Parlamentul European să aibă acces la toate documentele care țin de acta. Încă o dată, dacă suntem cu toții de acord, poate că cel mai bine ar fi să procedăm în următorul fel – să ne întâlnim în următoarele zile, poate chiar mâine, dacă au timp toți raportorii din umbră, pentru a vedea după acest prim schimb de opinii cum ne putem organiza munca, cum putem să continuăm, mai ales uh, ținând cont de faptul că Comisia Libe și-a exprimat bunăvoința și angajamentul. Noi nu ne vedem rolul ca fiind unul limitat dacă doriți să-i spunem așa, un rol limitat de a emite un aviz juridic, ci să ținem cont de spectrul politic mult mai larg. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Schleiter a cerut cuvântul, însă nu ar fi posibil să discutați cu domnul raportor după reuniune, astfel încât noi să putem continua, spune doamna președinte? Atunci vă rog, spuneți. Da, putem, ar fi putut, putem discuta dacă e vorba de o mișcare tactică de a trimite acest document spre Parlamentul Euro- spre Comis- Curtea Europeană de Justiție. Însă, eu mă întreb ce se întâmplă dacă INTA își continuă procedurile uh, iar evaluarea noastră, conform articolului 36, dacă ajungem la o concluzie, independent de evaluarea Curții Europene de Justiție, pentru că aceasta verifică doar compatibilitatea cu tratatele, ce se întâmplă dacă noi, în avizul nostru, credem că e, acest acord e incompatibil cu drepturile omului în general? Atunci, care ar fi statutul juridic al unui asemenea aviz? Înseamnă că votăm imediat și automat nu? aș dori să ni se clarifice acest fapt, ce înseamnă acest aviz în realitate. Deci când ne întâlnim, aș dori să am un răspuns la această întrebare, înainte de a lua o decizie. Mulțumim. Nu, putem, nu puteți discuta la întâlnirea raportărilor din umbră? pentru că aș dori să închidem acest punct de pe ordinea de zi. Domnule raportor, din păcate nu am un răspuns pentru dumneavoastră, dar vă puteți imagina că aceasta a fost și una din primele mele întrebări. Așa că, în termeni practici, eu propun să invităm, desigur secretariatul se va afla alături de noi în întâlnire mâine sau poi mâine și să vedem dacă putem să fim pregătiți cu răspunsurile asemenea întrebări la reuniunea raportorilor din umbră. Doamna președinte, vă mulțumesc, stimați colegi, și atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la punctul 4. Avem un raport din propria inițiativă la 16 februarie privind evoluții politice recente în Ungaria. Domnul Rui Tavale și raportor. După cum știți, la data de 16 februarie, în sesiunea plenară s-a adoptat o rezoluție. Comisia noastră urma să uh, se ocupe de o serie de chestiunile care apar în rezoluție și apoi să își prezinte descoperirile într-un raport. Acesta este primul schimb de opinii legat de acest subiect și așa cum uh, și ne vom axa pe punctele centrale. Așa că, domnule Tavares, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair Madam. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, e un prim schimb de opinii cu privire la aportul nostru, cu privire la drepturile fundamentale și pluralism, adică această rezoluție din data de 16 februarie. Conform acestea, vorbim de uh, valori și statul de drept și democrație în Ungaria. Noi dorim să vorbim despre metodologie și metodă de lucru. În funcția mea de raportor, eu sunt eu vreau să aud care sunt părerile grupurilor politice pe, această pe aceste chestiuni, și anume metodologie și metoda de lucru legată de acest raport. Acest raport are niște specificități de care știe toată lumea. Aș dori să vă spun și câte ceva din cum gândesc eu, care e atitudinea pe care cred eu că trebuie să o am ca raportor la acest raport. Așa că voi începe cu trei observații generale. Prima e următoarea. Acest raport e unul nepărtinitor. Cred că acesta nu are de-a face cu chestiuni de dreapta versus stânga, nu vorbim de o bătălie ideologică, ci despre niște valori comune, valori pe care, care ne permit tuturor să coexistăm, fie că suntem de pe, pe partea stânga a spectrului politic sau pe cea dreaptă. Acesta este primul punct un raport nepărtinitor. Am cerut grupului meu politic să aibă un purtător de cuvânt pe această chestiune și cred că discuția trebuie purtată bazându-ne pe aceste valori comune. O a doua observație e că munca pe acest raport trebuie să țină cont de certitudini juridice, politice și de context. Aici se, includ, se include, desigur, și cadrul în care uh, funcționăm noi. Mă refer aici la tratate, la Carta Drepturilor Fundamentale și la cadrul propriu al Parlamentului în ceea ce privește abordarea acestei situații cu drepturile omului după tratatul de la Lisabona. Avem un raport din 2010 pe aceste chestiuni în Parlament. Apoi, în al treilea rând, atitudinea pe care ar trebui să o avem în acest raport e o atitudine de respect și de cooperare, transparență și echitate. Împreună cu autoritățile din Ungaria și societatea civilă din Ungaria, cu instituțiile implicate, cum ar fi Consiliul Europei, cu instituțiile din interiorul Uni Uniunii Europene, dar și în interiorul Parlamentului European, în cooperare cu comisiile implicate, cum ar fi cel pentru afaceri constituționale, cel pentru Comisia pentru Cultură și această comisie, bineînțeles, unde ne ocupăm de libertățile civile. Aceeași atmosferă trebuie să domnească și între grupurile politice. Așa cum am spus și la început, aș dori să îi ascult și pe colegii mei, să văd care sunt ideile lor cu privire la cadrul în care își doresc să acționăm pe parcursul acestui raport. Acest raport face referire la niște subiecte foarte importante și de aceea trebuie să îi se acorde atenția cuvenită în Parlamentul European, pentru că vorbim despre drepturile omului, statul de drept, democrație. Acestea constituie o responsabilitate enormă pentru noi, nu doar cu privire la Ungaria, ci pentru întreaga Uniune Europeană și de aceea trebuie să ne asumăm acest rol. Vă mulțumesc că ați deschis dezbaterea și aș dori acum să îi aud pe colegii din diferitele grupuri politice. Mulțumesc! Eu, Mr. Tavares, uh, I have, uh... Mulțumesc, domnule Tavares. Am, do- am trei nume pe listă. Doamna Fayon, doamna Weber și doamna Morai. Doamna Fayon, mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și lui Rui pentru intervenția sa. Astăzi reprezint poziția raportorului Juan Fernando López Aguilar, care este raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților, pentru că domnia sa nu poate să fie prezent uh, astăzi aici uh, din cauza unei alte ședințe foarte importante dar o să încerc să prezint punctul de vedere al domniei sale, așa cum l-am discutat. E foarte bine că putem, în sfârșit, să începem să lucrăm la acest raport și ar trebui să știm că ideea, obiectul este consecvent și consistent cu uh, atribuțiile comisiei noastre. Pentru că trebuie să primim uh, păreri utile din partea Parlamentului European și aici împărtășesc uh, punctul de vedere al raportorului din umbră. Am vrea, în principal, să subliniem că, sub nicio formă, țelul nostru nu este să judecăm o țară și guvernul acesteia, ci să analizăm și să evaluăm dacă reformele constituționale recente din Ungaria sunt sau nu compatibile cu principiile înscrise în tratatul de la Lisabona și cu valorile europene de acolo. Uh, pentru că aici vorbim despre supremația dreptului european și nimic altceva. Orice altă interpretare duce la crearea de sentimente negative în rândul cetățenilor și duce la neînțelegeri. Vrem să evităm și retorica articolului 7, care ar putea să împiedice munca raportorului și a comisiei la acest raport. Reafirm că Scopul nostru nu este de a pedepsi o țară parteneră, ci să evaluăm dacă există un pericol potențial adus la dreptul uh, european sau uh, valorilor europene. Și tocmai de aceea favorizăm această abordare pe care o avem acum și nu vrem să avem niciun fel de prejudecată dar nu vorbim despre articolul 7. Articolul 7, așa cum s-a spus, este doar un alt instrument care ne stă la dispoziție, dar nu ar trebui să monopolizeze acest raport. Raportorul nostru sprijină și ideea de a avea o audiere specifică pentru a ne ocupa de problemele principale și pentru a discuta. Și pe mine m-ar interesa să organizăm o excursie în Ungaria pentru a putea fi mai aproape de realitatea din teren. avem îngrijorări legate de problema fundamentală a independenței sistemului juridic în legătură cu noua Constituție și cu legile cardinale și, de asemenea, cu competențele acordate noului, noi autorități judiciare. Credem că această autoritate ar trebui să fie supusă legilor uh, existente și uh, Uh, distribuția spețelor stabilită prin sistemul actual nu pare să fie în conformitate cu principiul distribuirii spețelor pentru că în acest moment uh, se afectează separarea puterilor în stat, ceea ce este un principiu inerent al democrației. Apoi mai avem pluralismul media și libertatea de expresie și rapoartele din partea diverselor comisii arată că există o interferență politică uriașă în cadrul mass mediei. Presa liberă este esențială pentru democrație și de mai multe ori ne-am ocupat de uh, noua legislație mass media din Ungaria. Cred că acest raport ar trebui să se ocupe în mod clar de libertatea presei și de libertatea de exprimare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Weber. Mulțumesc, doamnă președinte. fiind subiectivă atunci când analizez o realitate, fie că vorbim de realitatea unei țări sau de a unui act legislativ, cred că nu e nimic în neregulă cu asta, pentru că suntem subiectivi prin natura noastră. Deci atunci când evaluăm ceva, ă, aducem în această evaluare întreaga noastră experiență. Ceea ce este important este să nu avem prejudecăți. Cred că acest lucru este într-adevăr extrem de important și vreau să-i mulțumesc raportorului pentru uh, prezentarea introductivă pe care ne-a oferit-o, pentru că eu cred că în acest moment, cu acest raport din proprie inițiativă, avem foarte multe lucruri care deja au fost realizate de alte instituții și cred că este important uh, să avem un punct de vedere foarte larg al situației existente în Ungaria. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste rapoarte care au fost uh, redactate de instituții independente până în acest moment. Sprijin puternic și ideea de a continua, pentru că inclusiv în această comisie am avut mai multe dezbateri, dar acestea trebuie să fie continuate. Dacă mă amintesc bine, am fost deja de acord ca pe viitor, uh, la o reuniune libe, să invităm și pe fostul comisar uh, pentru drepturile omului de la Consiliul Europei și uh, pe cineva de la Comisia de la Veneția și niște profesori de drept care au lucrat la emiterea avizului legat de Constituția maghiară. Mai mult, acum avem și alte evaluări care au fost uh, realizate de Comisia de la Veneția, deci cred că este important să continuăm în același spirit. Este important de asemenea să avem în continuare reuniuni extinse cu oameni din societatea civilă, cu oameni din presa din uh, Ungaria, pentru a asculta toate părțile, astfel încât raportul să reflecteze până la urmă percepția generală a situației existente în Ungaria. Nu vorbim despre sancționare, nu ne interesează să dăm lecții, ci vrem să luptăm pentru propriile noastre principii și valori ale Uniunii Europene atunci când considerăm că într-o țară sau alta aceste drepturi și libertăți ar putea fi încălcate. Tocmai de aceea, bineînțeles, în calitate de raportor din umbră, voi colabora uh, strâns cu uh, raportorul pe această temă. Mulțumesc, doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, cred că înainte de a discuta meritele acestui raport, deci uh, înainte de a discuta meritele legislației uh, maghiare, mai întâi ar trebui să clarificăm o problemă de principiu. Dacă acest uh, raport ar trebui sau nu să fie făcut. Ideea este că Uniunea Europeană are 27 de state membre și doar Ungaria are un sistem juridic, juridic care este examinat sistematic uh, de diversele organisme din Uniunea Europeană și de Consiliul Europei. Care este justificarea? Toată lumea a spus că Uniunea Europeană ar trebui să fie loială propriilor principii. Non-discriminarea este unul din aceste principii de care sunteți atât de mândri. Deci, uh, de ce înseamnă discriminarea? Discriminarea înseamnă o diferență de tratament fără justificare. Diverse organisme din Uniunea Europeană au teste foarte stricte, măsurători, praguri pentru ce ar trebui să fie o justificare acceptabilă. Care este justificarea acceptabilă pentru această diferență de tratament? Eu nu văd niciuna. Deci, dacă nu puteți justifica acest tratament diferit aplicat Ungariei, cred că acest raport nu ar trebui să fie scris. În al doilea rând, vorbim iarăși de o problemă de discriminare. Cum sunt alese aceste bucățele de legi de Uniunea Europeană? Ce acte legislative sunt analizate? Am și eu niște sugestii. Spre exemplu, există o lege privind terenurile agricole în Ungaria. Cine poate și cine nu poate să dețină terenuri agricole. Și în mai puțin de 2 ani, cumpărarea de teren agricol va fi deschisă tuturor cetățenilor europeni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că terenurile noastre agricole, pentru că este foarte uh, ieftin, va fi colonizat și îmi cer scuze pentru această expresie. Deci nu ar fi o idee bună dacă toți acești profesori de drept inteligenți și experți uh, ar uh, sfătui Ungaria cum să evite această situație? În al treilea rând, am un sentiment de deja vu. Este al doilea val de uh, experți juridici care ne invadează țara în numele civilizației, examinând întregul sistem juridic. Prima dată s-a întâmplat după ce nu am putut fi colonizați. Ce interesant! Deci singurul sistem juridic care era conform cu uh, Europa și cu civilizația, era un uh, sistem juridic care nu le făcea nimic foștilor comuniști. Nu îi pedepsea niciun fel pentru uh, ce făcuseră, își puteau păstra vilele luxoase, foștii proprietari nu puteau să-și recupereze proprietățile, și comuniștii puteau să privatizeze totul pe nimica. Și acesta era sistemul juridic care era considerat civilizat și conform cu Europa de către uh, acești experți. Acum avem un guvern care vrea să facă niște schimbări fundamentale. Nu sunt suficiente, nu sunt suficient de fundamentale, dar vor să facă ceva. Și ce interesant, acum apare al doilea val de experți Următorul punct. Fiind avocat care s-a specializat în drepturile femeii, foarte adesea mă întâlnesc cu problema abuzului emoțional sau a terorii emoționale. Când acest lucru se întâmplă, cel care atacatorul nu e mulțumit de absolut nimic din ce face partenerul mea explică, da, am gătit, poate nu în fiecare zi, dar cinci zile pe săptămână, am făcut curat în casă, deci încearcă să explice, dar sfatul cel mai bun pe care îl poți da unei persoane abuzate este să ridici capul și să nu mai dai niciun fel de explicație, ci să spui vreau o relație egală sunt un partener egal și vreau tratament egal. Și dacă acest lucru nu funcționează, atunci trebuie să divorțezi. Și am solicitat guvernului meu să facă exact același lucru, să spună ajunge, refuz să mai cooperez și dacă nu vă place, o să ies din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Mr. Engel. Mulțumesc, domnule Engel. Imediat după tentativa de divorț, o să încerc să aduc partenerii la niște termeni mai convenabili. Și aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru o abordare foarte constructivă pe care a ales-o. Sunt de acord cu aceste trei puncte și uh, cu punctele uh, ridicate de alți colegi, pentru că trebuie să fie într-adevăr un raport non-partizan. Este foarte important să nu se întâmple așa ceva, deși a existat conotația că s-ar putea să fie, să aibă o înclinație politică. Și că este un exercițiu al stângii împotriva dreptei sau viceversa. Dar Important este să evaluăm dacă principiile juridice pe care le respectăm cu toții sunt respectate într-o țară anume, pe baza tuturor elementelor menționate și de doamna Weber, pe baza tuturor elementelor care au fost deja evaluate de Comisia Europeană, de Comisia de la Veneția și de toți ceilalți experți care au analizat cu mare atenție legislația ungară care până la urmă e reprezentată de Constituție și de legile fundamentale pre, precum și de aranjamentele instituționale care derivă din aceste legi uh, substanțiale, uh, fundamentale, mă scuzați. Ceea ce ar trebui, așa cum a spus și raportorul pe bună dreptate, trebuie să respectăm principiul de uh, deschidere. Trebuie să spunem că da, avem divergențe de interpretare și de păreri pe marginea anumitor subiecte. Dar nu cred că guvernul ungar a fost de acord și a, a dat dovadă de disponibilitate să-și analizeze legislația problematică. Cred că ar trebui să încercăm să avem un raport cât mai exhaustiv. Pentru că eu cred și nu cred că sunt singurul, că nu mi-ar plăcea foarte tare dacă ar trebui să revenim asupra subiectului peste șase luni, un an sau un an și jumătate. Subiectul trebuie să fie rezolvat acum. Și trebuie să fim cât se poate de critici. Bineînțeles, acesta nu este un raport care să se bazeze pe articolul 7. Este un raport care vrea să evalueze dacă trimiterile la articolul 7 sunt sau nu justificate și nu viceversa. Deci nu inițiem proceduri pe baza articolului 7, ci răspundem solicitării plenului care a instruit această comisie să redacteze un raport pentru a stabili dacă merită sau nu să ne gândim la aplicarea articolului 7. Atât și nimic mai mult. Și în concluzie, nu sunt uh, un mare fan al audierilor și mi-ar plăcea să evităm uh, audieri suplimentare, pentru că am avut deja două și nu cred că o să aflăm mai multe lucruri în uh, mai multe audieri decât știm deja. Pentru că aprecierea situației a fost uh, diferită de la persoană la alta și acest lucru nu e surprinzător. nu știu dacă aș sprijini ideea unei excursii în Ungaria, pentru că așa cum, e, cum se întâmplă și când înveți o limbă nouă, cufundarea în atmosfera țării unde se vorbește limba respectivă ar fi uh, o inspirație pentru o echipă și tocmai de aceea aștept cu interes să uh, cooperez cu raportorul pentru a avea un text de care Parlamentul să poată fi mândru la final. Mulțumesc, doamna Indveld. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să repet ceea ce am spus de multe ori. Nu e vorba aici de Ungaria. E vorba de drepturile fundamentale din Uniunea Europeană pe care le-am trecut în carte, tratate și convenții și pe care acum trebuie să le aplicăm este cam aceeași dezbatere pe care am avut-o în uh, ultimii doi ani legată de zona euro. Nu era legată de Grecia, ci de aplicarea pactului de stabilitate și a tuturor celorlalte măsuri asupra cărora am convenit. Și aș dori să le spun celor, precum doamna Morvai, uh, care spun că ne legăm numai de Ungaria, vă sugerez să uh, vă uitați pe site-ul meu și să vedeți că foarte puține țări din Uniunea Europeană nu au fost subiectul unor uh, întrebări parlamentare adresate de mine. Fie că vorbeam de discriminarea lesbienilor în Lituania sau de libertatea presei în Cehia, acest Parlament a avut o rezoluție foarte importantă în 2004 la adresa lui Berlusconi și a libertății presei în Italia, deci nu are nicio legătură cu Ungaria și sprijin pe deplin rezoluția care a criticat guvernul propriei mele țări și care a fost luna trecută. Deci vorbim aici de principii. Dacă noi nu, nu ne putem critica pe noi înșine, nu vom face niciun progres. Suntem inconsecvenți și avem încălcări de ale drepturilor fundamentale și ale statului de drept comise și de alte state membre, da. Dar două lucruri greșite nu fac un lucru bun. Deci, faptul că nu am, ne-am ocupat de acest lucru în trecut nu înseamnă că nu ar trebui să ne ocupăm nici acum. Sunt de acord cu doamna Fayon și cu domnul Engel că scopul acestui exercițiu nu este să activăm articolul 7. Eu sper chiar că acest lucru să poată fi evitat. Cred că una din concluziile pe care le putem trage deja este că avem o lipsă de instrumente suficient de rafinate pentru aplicarea uh, drepturilor fundamentale în statele membre. Avem fie instrumente foarte generale ca tratatul, fie avem articolul 7. Avem nevoie de un instrument legislativ mai rafinat Cred că raportorul are dreptate cu această abordare bazată pe fapte. Sunt de acord și cu ceea ce a spus domnul Engel, cu proliferarea audierilor, pentru că am tot avut audieri. Haideți să trecem și la treabă. Și o ultimă observație este că, din punctul meu de vedere, acesta este un test pentru Europa de decenii bune a, aplică și Comisia Europeană aplică tot felul de politici. Nu pot să-mi imaginez că am avea această dezbatere dacă, Uniunea, dacă Comisia Europeană ar da în judecată statele membre din cauza încălcării uh, regulilor legate de ajutorul de stat. Și acest lucru se întâmplă în fiecare zi, numai că noi nu avem nicio dezbatere. Deci tocmai asta este important vorbim despre valorile noastre. Le-am trecut în tratate și acum întrebarea pe care trebuie să ne o punem este dacă am fost chiar serioși atunci când le-am uh, redactat sau dacă rămân doar uh, pe hârtie. Este un proces dureros, dar cred că este un proces care merită. Mulțumesc. McIntyre. Doamna McIntyre are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să încep prin a, îi mulțumim domnului raportor foarte mult pentru abordarea avută și pentru faptul că discută cu noi înainte de reuniune, astfel încât cu toții să știm care e abordarea pe care o, vor, o va urma și pe care eu cred că o putem sprijini. Cred că e foarte important să rămânem calmi și să nu ne lăsăm purtați de emoții în acest subiect. Săptămâna trecută, când discutam despre drepturile mass media, eu credeam că e o oportunitate foarte bună de a trata într-un mod egal toate statele membre, astfel încât am avea oportunitatea de a-i demonstra Ungariei că folosim aceeași abordare în cazul tuturor statelor. Raportorul grupului ECR, ca raportor din partea grupului ECR, vreau să spun cât ni se pare nouă că sunt de importante statele membre și cât sprijinim noi dreptul suveranității statelor membre. Cu toate acestea, la fel ca restul comunității internaționale, și noi împărtășim aceleași îngrijorări cu privire la evenimentele care au loc. Și noi sperăm că Comisia își va îndeplini funcția de gardian al tratatelor. De aceea, noi considerăm că, în primul rând, Comisia trebuie să își încheie rolul pe care l-are de jucat și apoi, într-un mod ideal, noi continuăm să credem că, de fapt, nu acesta este momentul potrivit ca noi să redactăm un raport din propria inițiativă. Ar fi mai bine să așteptăm până când Comisia își încheie munca aflată acum în desfășurare. Cu toate acestea, ascultându-i pe cei, să-i ascultăm pe cei din Ungaria e o idee foarte bună. Sunt de acord cu colegii care au spus că am organizat destule audieri și că nu e nevoie de încă o audiere cu acest subiect. Din nou, pentru a demonstra că ținem cont de circumstanțele specifice acestei țări, cred că ar fi o idee foarte bună să mergem în acea țară și să demonstrăm faptul că mergem la fața locului pentru a constata singur ce se întâmplă acolo și nu ne bazăm pe cele spuse de alții. Din nou, aș dori să văd rapoarte care se concentrează pe întregul spectru european și nu rapoarte care identifică un singur stat membru. Și de aceea am dat acest exemplu cu privire la drepturile mass media. Vom face tot ceea ce putem, astfel încât să colaborăm bine cu ceilalți raportori, cu raportorii din umbră, astfel încât să producem un raport bun. Mulțumim, doamna Ernst, are cuvântul. Mulțumesc! Cred că trebuie să spunem din nou foarte clar pentru a îndepărta și neclaritățile următorul fapt. Nu vorbim despre o învinovățire a Ungariei, nu, nu despre asta e vorba. Trebuie să ne punem următoarea întrebare. În ultimii 20 de ani, Uniunea Europeană a construit niște valori. Parlamentul joacă un rol tot mai important spre afară, are o simbolistică tot mai mare în exterior și are o valoare tot mai mare pentru cetățeni. Și atunci noi trebuie să ne întrebăm cum abordăm această situație. E un stat membru al Uniunii Europene, deci cum acționăm? Eu cred că cu toții trebuie să adoptăm o atitudine critică. Deci nu vorbim despre o învinovățire a Ungariei. Însă observăm că în Ungaria statul de drept se află în pericol. Deci nu vorbim despre niciun fel de abordare subiectivă în acest sens. Vorbim de o chestiune foarte importantă și trebuie să fim foarte atenți. Și atunci trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ceea ce se întâmplă în Ungaria e în se aliniază dreptului european și tocmai de aceea pentru a răspunde la această întrebare trebuie să redactăm acest raport. Cu toate acestea nu învinovățim Ungaria. Vreau să vă mai dau un exemplu, un exemplu care nu a fost menționat până acum, eu, de exemplu, am fost împotriva faptului că acum Comisia, împreună cu Consiliul, a luat hotărârea ca, din 2013, Ungariei să-i fie tăiate fondurile din fondul de coeziune, și asta din cauza evoluției situației legate de deficit. Așa că am putea spune că Ungaria e folosită ca un experiment pentru viitorul politicii de coeziune și acest lucru nu ni-l dorim. Și eu am spus foarte clar că sunt împotriva, așa ceva nu trebuie să se întâmple, dar totuși trebuie să avem o atitudine critică. Și eu doresc să evităm articolul 7, m-aș bucura foarte mult să nu ajungem la el. Însă trebuie să se întâmple ceva în Ungaria. Trebuie să abordăm această situație și să cerem schimbările de care e nevoie. O călătorie în Ungaria, aș spune da, dar trebuie să ne gândim foarte bine cu cine dorim să discutăm acolo. Da, aș dori să discutăm cu reprezentanții diferitelor mișcări de acolo, însă cred că trebuie să ne gândim foarte bine. Însă trebuie să rămânem la faptul că nu arătăm cu degetul Ungaria. Mulțumesc, spune doamna președinte, ne întoarcem la domnul raportor. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că până acum nu am auzit foarte multe lucruri contrarii. Cred că tot ce am auzit e foarte compatibil. Nu neapărat un acord total, dar sunt chestiuni compatibile. Nu mă așteptam să schimbăm acum toate părerile pe care le avem cu privire la metodologie în această reuniune de astăzi. Nu începem cu concluziile. Nu începem concluzionând care trebuie să fie modul nostru de abordare cu privire la sarcina care ne revine. Unele grupuri politice ne-au spus că au avut loc destule audieri, toată lumea a fost de acord, însă și eu sunt de acord că e foarte important să mergem în Ungaria și să deschidem un dialog cu autoritățile din Ungaria și societatea civilă de acolo. Acesta e un punct foarte important. E important și pentru procesul nostru de învățare, de reflectare. Nu trebuie să mergem acolo cu niciun fel de prejudecăți. Deși foarte multe grupuri politice au spus că consideră că au fost organizate destule audieri, a existat o sugestie din partea ALDE de a asculta și Consiliul Europei și Comisia de la Veneția. Și cred că e bine. Eu voi fi disponibil să discut cu toți colegii, cu cei care fac parte dintr-un grup politic, cu cei care sunt neafiliați. Voi discuta cu toată lumea, astfel încât toată lumea să-și aducă contribuția la această muncă importantă. Doamnă Fayon, așa cum au spus foarte mulți alții, nu dorim să arătăm cu degetul o țară. Nu vorbim despre noi toți, vorbim despre întreaga Europa. Atât doamna Pajon cât și doamna, domnul Engel au fost de acord cu privire la articolul 7 și că nu e vorba de un raport ca cu subiectul articolul 7. Este menționat, apare în tratate, nu putem să scăpăm de acest fapt, nu-l putem exclude, dar nici nu-l putem lăsa să ne obsedeze. Munca noastră merge mult mai departe de atât. Se pare că există și un acord destul de larg în ceea ce privește chestiunile cele mai importante pe care trebuie să le analizăm. Independența sistemului judiciar, pluralismul media, schimbările constituționale. Și aici cred că sunt puncte comune pe care le-au atins toate grupurile politice. Doamna Weber ne-a spus ceva foarte important și anume că nu putem să evităm complet faptul că oamenii sunt prin natura lor subiectivi însă nu trebuie să avem prejudecăți. Parlamentul e o instituție pluralistă, această echipă e una pluralistă. Accept diferitele poziții ale acestei echipe și cred că vor reuși să ne ajute ca să avem un raport important. Doamna Morvai ne-a spus că discriminarea înseamnă o diferență de tratament fără justificare. Sunt de acord. Dacă există probleme într-o oricare țară europeană și această comisie libe sau parlamentul ia o poziție pasivă, atunci nu ne facem, nu facem ceea ce trebuie să facem. Și din nou vorbim despre egalitate. Iar despre egalitate și demnitate, egalitate în drepturi între toate statele membre. Cum s-a menționat de mai multe ori, da, e adevărat, am avut foarte multe rezoluții în care numeam anumite țări sau anumiți șefi de guvern. Am văzut ce s-a întâmplat cu rezoluția legată de uh, Olanda. Prim-ministrul a fost menționat acolo cu numele său. Doamna Invel ne-a vorbit și despre rezoluțiile cu privire la Lituania, rezoluția cu privire la Italia. Guvernul nostru a fost criticat. Recent a fost cazul unui uh, jurnalist care a fost uh, concediat în Portugalia, l-am adus în Parlament să explice ceea ce s-a întâmplat. E un eveniment care a avut loc în țara mea. Dacă ar fi fost alt coleg din orice altă țară care ar fi vrut să acționeze la fel, ar fi fost binevenit. Mulțumesc și pentru comentariile doamnei McIntyre și ale doamnei Ernst. Dumnealor ne-au spus că e o problemă importantă și e nevoie să acționăm. Cred că munca începe acum. Acesta este primul schimb de opinii în cadrul instituției. Nu este începutul muncii noastre cu privire la Ungaria, însă e începutul acestei misiuni foarte speciale pe care o avem noi acum. Și după acest dialog din interiorul instituției, va trebui să extindem acest dialog acesta începe aici, în această instituție, și se extinde spre celelalte instituții europene. În primul rând, vom discuta cu autoritățile din Ungaria și cu societatea civilă de acolo, apoi cu celelalte parlamente din exterior. Vom include în acest dialog și instituțiile care sunt importante atunci când vorbim de drepturi fundamentale, pluralism și despre statul de drept. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc, stimați colegi. Acum trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că avem deja o întârziere de 15 minute. La punctul 5 discutăm despre înghețarea și confiscarea produselor provenite prin săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană. Vom asculta o prezentare făcută de comisie. Care e contextul? Pentru a fi mai ușor pentru autoritățile judiciare să confiște și să recupereze profiturile din urma infracțiunilor. La data de 20 martie 2012, Comisia a făcut o propunere de directivă în ceea ce privește înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în UE. Aceasta va înlocui cadrul legislativ existent. În primul rând îi voi da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Pribe, care ne va spune uh, ne va da detaliile în ceea ce privește această propunere. Înainte de a-i da cuvântul domnului Pribe, aș dori să îi rog pe colegii care doresc să părăsească sala, să o părăsească cât de repede cu putință, astfel încât să ne permită să continuăm reuniunea noastră. Domnule Pribe, vă dau acum cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Permiteți-mi în primul rând să mulțumesc Comisiei Libe pentru sprijinul pe care îl oferă aceste propuneri, acestei propuneri a Comisiei. Noua propunere a Comisiei în acest domeniu răspunde cererii urgente de nouă legislație făcută de Parlamentul European prin raportul din propria inițiativă din octombrie anul trecut. Aceste propuneri sunt aliniate programului de la Stockholm. Intervenție fără microfon din partea președintei. Thank you. Sorry. Please. Thank you, Mrs. Continuați, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi relua. Vorbeam despre faptul că această propunere a noastră răspunde cererii formulate de Parlament prin raportul din propria inițiativă cu privire la criminalitatea organizată din octombrie anul trecut. E de a, se aliniază de asemenea programului de la Stockholm și concluziilor Consiliului din anul 2010. Atunci se cerea Comisiei să consolideze cadrul juridic existent. Criminalitatea organizată se bazează pe profit și generează niște sume foarte mari în fiecare an. Nu există estimări în toată Uniunea Europeană, ci doar în anumite state europene. De exemplu, în Italia, profitul din criminalitate organizată este estimat la 150 de miliarde de euro în 2011 și voi da o de altă cifră, Regatul Unit, în anul 2006 acest profit era estimat la 15 miliarde de lire. Grupurile criminale au o latură transfrontalieră și au foarte multe bunuri pe care le ascund în alte state membre. În comparație cu profiturile estimate din acest domeniu al criminalității organizate, confiscările care au loc la nivel european rămân foarte modeste. De exemplu, în 2006, 125 de milioane de lire sterline au fost recuperate în Regatul Unit făcând această comparație cu cele 15 miliarde de lire care fusese câștigate. Apoi, 189 de milioane de euro uh, sau mai recuperat în Regatul Unit. Se pare că măsurile care există acum pentru înghețare și confiscare nu sunt suficiente. De aceea situația trebuie să fie îmbunătățită și acesta este și scopul propunerii despre care discutăm. Cadrul care există acum privind confiscarea și înghețarea produselor este inadecvat și nu este implementat de plin. Domeniul de acoperire e mult mai uh, restrâns față de unele state membre. În data de 12 martie, Comisia a votat această directivă cu privire la înghețarea și confiscarea produselor. Statelor membre le va fi mai ușor să confiște profitul pe care îl fac grupurile infracționale. Scopurile directivei sunt să atace tocmai această parte financiară și să protejeze economia europeană de grupurile criminale. Iar uh, produsele confiscate trebuie să întoarcă spre statele membre și guvernele acestora. Există niște recomandări și recomandări privind cele mai bune practici. Regulile existente vor fi simplificate, iar vidurile care există vor fi acoperite. Directiva va veni cu niște reguli mai clare în ceea ce privește confiscarea extinsă, și adică confiscarea celor produse care nu sunt direct legate de o anumită infracțiune, dar care revin din activități infracționale. se vor consolida și regulile în care, în ceea ce privește confiscarea de la părți terțe, și anume acele bunuri care au ajuns de la suspect la o parte terță. Și se constată că acestea rezultă din uh, comiterea unei infracțiuni. Apoi, se va încerca oprirea transferării de proprietăți spre eh, prieteni sau rude, astfel încât acestea să nu poată să fie confiscate. Există cazuri limitate în care nu se poate ajunge la judecată pentru că suspectul fie a degetat, fie este foarte bolnav, fie pe fugă. Autoritățile competente vor, vor putea să înghețe pe o anumită perioadă de timp uh, anumite produse provenite din uh, infracționalitate. Această înghețare poate să aibă loc înainte de o hotărâre juridică, astfel încât bunurile să nu dispară și să fie încă disponibile pentru a putea fi confiscate. Directiva va, primite, va permite poliției să continue anchetele în desfășurare atunci când, uh, când trebuie să fie confiscate anumite bunuri. Acele bunuri care au fost uh, ascunse de criminali nu vor putea să iasă la suprafață în perioade ulterioare. Mr. Doamnă președintă, directiva va include și prevederi referitoare la gestionarea bunurilor care au fost confiscate sau înghețate, astfel încât acestea să nu și piardă valoarea economică pe care au avut-o înainte de confiscare. Și nu în ultimul rând, propunerea se va asigura că măsurile luate pentru înghețarea și confiscarea bunurilor sunt susținute de o protecție bună a drepturilor fundamentale și sunt în conformitate cu Carta Europeană a Drepturilor Omului. Propunerea va fi uh, prezentată la Consiliul JAI în uh, aprilie și sperăm că Comisia va putea să conteze pe sprijinul Parlamentului European în ceea ce uh, privește negocierile care urmează pe marginea acestei propuneri în scopul de a le finaliza cât mai repede. Președinta, mulțumesc, domnule primar. Dorește cineva să intervină? Dacă nu, atunci... Information provided. Mulțumim Comisiei pentru informația oferită și următorul pas în acest dosar va fi numirea unui uh, raportor. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Și raportorul se pare că încă nu a venit. So, then as uh, the next point on the agenda is uh, foreseen Următorul punct de pe ordinea de zi ar trebui să înceapă la ora 5 și raportorul încă nu este aici, astfel încât va trebui să-l așteptăm. Punctul 5 se bucura în ordinea de zi de o perioadă mult mai lungă decât a fost nevoie așa încât vă sugerez Do we, do we have the legal uh, service here? Serviciul juridic este prezent pentru că astfel am putea schimba uh, cele două puncte între ele, punctul 6 cu punctul 7. Nu, se pare că nici ei nu sunt aici drept pentru care dau o pauză până la ora 5. Așa încât continuăm la ora 5 când sperăm că raportorul va fi disponibil. Okay, uh, now after this uh, short break, we should. Uh, Dragi colegi, după această scurtă pauză, ar trebui să continuăm. Raportorul tocmai a sosit, astfel încât punctul 6 de pe ordinea de zi, uh, Ordinul de Anchetă European în Probleme Penale, proiectul de directivă bazat pe inițiativa unui grup de state membre este un dosar extrem de important în domeniul dreptului penal, care va defini aplicarea și noțiunea de recunoaștere reciprocă în dreptul penal. Proiectul de raport al domnului Mela a fost prezentat în ianuarie 2012 și astăzi vom avea un schimb de puncte de vedere care apoi va fi urmat Nu, de fapt avem deja niște amendamente care au fost depuse și le vom discuta. Îi dăm cuvântul domnului Melo. Perguntar apenas, eu na verdade cheguei um bocadinho antes da hora prevista para este ponto de ordem de trabalhos que Vă mulțumesc. Doamnă președinte, Știam că acest punct apărea pe ordinea zi, de zi la o ora anume și speram că toți colegii și în special raportorii din umbră vor fi prezenți. Ce propuneți, doamnă președinte, să mai așteptăm câteva minute pentru a vedea dacă vin și colegii raportori din umbră sau uh, intru direct uh, și raportorii din umbră vor interveni apoi, dacă vor veni, bineînțeles. Dacă nu vin, Problema este rezolvată din start, doamna președintă, dar suntem deja în întreruperea lucrărilor de ceva vreme, așa că mai bine ar fi să începem. Să începem atunci, spune domnul Melo. O seguinte, uh, enfim, eu nu vă... Aș vrea să vă reamintesc ceea ce este esențial, pentru că n-am nicio intenție să repet ceea ce s-a spus cu ocazia reuniunilor precedente în legătură cu această directivă. Putem să ne gândim la niște chestiuni noi despre care nu am vorbit până în prezent. Zece parlamentari, zece colegi, deci, au redactat amendamente și eu fac parte dintre acești 10 colegi. Mă număr printre ei. Amendamentele mele sunt uh, specifice. Se referă la puncte foarte precise. Raportorii din umbră sunt, uh, au intervenit de asemenea în legătură cu unele chestiuni extrem de precise din directivă. Am depus 54 de amendamente și am avut deja ocazia să discut cu raportorii din umbră, cu reprezentanții Consiliului și ai Comisiei, respectiv ai președinției în exercițiu. Am organizat mai multe întâlniri și am avut ocazia să discutăm uh, aceste diferite puncte, amendamente. Ca urmare a întâlnirilor respective, după cum uh, v-am spus-o deja în reuniunea cu raportorii din umbră, după toate aceste întâlniri, deci, m-am gândit că era nevoie să facem patru actualizări față de amendamentele depuse anterior. Există, deci, patru elemente noi asupra cărora aș vrea să mă exprim acum, pentru că pe celelalte le-am discutat deja cu ocazia reuniunilor anterioare ale comisiei noastre. Prima dată am avut ocazia să intervin în legătură cu articolul 5 privind proporționalitatea în legătură cu acesta, cred că se cuvine să precizăm un anumit lucru, proporționalitatea, trebuie să fie evaluată, apreciată de statul care emite decizia europeană, Ordinul European și nu de către cel care o primește. Cel care cere realizarea anchetei trebuie să fie responsabil de toate demersurile care vor avea loc și în acest sens mă gândesc la proporționalitate. Dacă proporționalitatea nu este respectată, cererea s-ar putea respinge, astfel încât statul executant să intervină într-un alt moment. Există apoi un alt subiect important, dubla inculpare. Atunci când Parlamentul nostru, Parlamentul European, examinează o directivă, un document legislativ, ține întotdeauna cont de prevederile complementare, de dispozițiile colaterale care uh, fac parte dintr-un regim juridic specific. Altfel, am riscat să adoptăm legislații care se contrazic unele pe altele și care sunt incompatibile. Ori există deja o legislație privind mandatul de arestare european. Prin urmare, dat fiind că același principiu se aplică și aici, este același domeniu pentru activitățile autorităților uh, juridice, atunci când este vorba de arestare în materie penală sau de decizie de ordin de anchetă europeană, aceleași dispoziții ar trebui să fie aplicate. Pentru acest ordin de anchetă european, prevedem niște condiții specifice în cazul în care un caz un stat membru ar respinge această decizie, în schimb, pentru mandatul de arestare european avem dispoziții diferite. Când este vorba despre dubla inculpare, trebuie să avem același regim, indiferent că este vorba despre mandatul de arestare european sau de ordinul de anchetă european. E de neconceput că aceste două legislații să fie incompatibile și cred că în acest sens trebuie să înțelegeți amendamentele pe care le-am depus eu. În ceea ce privește Ordinul de Anchetă European, stadiul, faza de execuție a acestuia, decizia poate fi respinsă dacă Ordinul de Anchetă European se referă la niște fapte sau delicte care nu sunt considerate infracțiuni sau delicte în dreptul internațional sau în legislația statului executant. Mă exprim cât se poate de lent posibil pentru ca interpreții să nu aibă probleme de interpretare. Acestea sunt niște dispoziții foarte precise care trebuie să fie bine înțelese. În cazul delictelor penale, articolul 2 din decizia 2002-584 Y a, a Consiliului din 13 iunie 2002 cu privire la mandatul de arestare european și procedura de predare a unui inculpat între un stat membru și alt stat membru se referă la acele delicte care nu intră în uh, categoria dublei inculpări. Despre ce delicte este vorba? Participări la activități criminale, terorism, trafic cu ființe umane sau stupefiante, omuci, omucidere voluntară. Prin urmare, există 32 de delicte grave, chiar foarte grave, care au un impact social deosebit și în aceste cazuri decizia nu poate fi refuzată. Introducem un regim paralel față de cel al mandatului de arestare european. Am depus un alt amendament foarte important care se referă la un aspect crucial al acestei directive. Este vorba de apărarea drepturilor, a libertăților și de garantarea pe care trebuie să o oferim persoanelor care, în timpul procedurilor juridice, au dreptul la un recurs. Persoana care este anchetată are dreptul să facă un recurs pe lângă un tribunal și, în cadrul acestui tribunal, își va apăra propria cauză. În acest context, stimați colegi, cred că trebuie să fim extrem de prudenți, pentru că acest tip de recurs nu trebuie să fie pentru persoana anchetată o posibilitate de a câștiga timp suplimentar. Nu trebuie să fie doar o strategie, o tactică care ar permite să nu fie aplicată directiva. Obiectivul directivei noastre este tocmai de a garanta uh, siguranța anchetei penale în tot spațiul de securitate european, pentru că nu mai avem frontiere în acest spațiu și mă gândesc în special la aplicarea tratatului, acordului de la Schengen. În domeniul justiției există însă frontiere în continuare iar criminalitatea este din ce în ce mai mobilă și transfrontalieră. Criminalitatea se deplasează de la un stat la altul fără nicio greutate. Prin urmare, justiția este oarecum dezarmată față de această mobilitate a infractorilor și criminalilor care trec de la un stat la altul fără să se oprească nimeni. Să revenim la posibilitatea de recurs. Recursul este prevăzut pentru apărarea drepturilor, a intereselor persoanei. Dar, după cum am spus-o deja, acest recurs nu trebuie să fie o modalitate de a întârzia procedura juridică, de a întârzia aplicarea directivei. A treilea aliniat prevede că părțile trebuie să fie tot timpul informate în legătură cu drepturile pe care le au. Și aceasta înseamnă că recursul nu poate fi depus de cineva care nu-și cunoaște drepturile. Drepturile trebuie, prin urmare, cunoscute de către persoana care este anchetată. Este, apoi este vorba despre confidențialitatea informațiilor. Uh, un alt element extrem de important, atunci când statul de emitere evocă clauza de confidențialitate, nu poate fi aceasta o modalitate de a întârzia sau de a obstrucționa procedura. Am oarecare experiență ca avocat prin urmare, am încercat să pun uh, în balanță interesele diferite și consider că avem nevoie de o regulă, de o normă legată de acest recurs. Obiectivul lui ar trebui să fie să nu să suspende procedura, nu să încetinească ancheta. ci să evităm riscul ca această anchetă să nu poată fi dusă până la capăt. Prin urmare, recursul ar trebui să permită persoanei anchetate să-i fie respectate drepturile, dar nu și să încetinească sau să obstrucționeze procedura judiciară. Toate elementele necesare statului emitent îi vor fi transmise după decizia finală legată de recurs. După cum v-am spus, nu este cazul ca recursul să blocheze întreaga procedură. Nu aceasta se urmărește. Apoi, revenind la alte puncte, este adevărat că execuția deciziilor de către statul emitent ar putea să conducă la niște consecințe sau efecte negative pentru persoana care face obiectul anchetei. Și în acest caz, am încercat să ajungem la o situație de echilibru. De aceea am propus soluția următoare. Dacă persoana anchetată consideră că măsurile care decurg din decizia de anchetă pot să conducă la niște daune irreversibile, acesta este termenul utilizat în dreptul portughez, daune irreversibile, uh, atunci persoana respectivă poate să se folosească de recurs ca de un mijloc de suspendare a procedurii, dar cu acordul tribunalului. Recursul nu are deci efect de suspendare, dar dacă persoana anchetată consideră că inițiativa specifică provoacă pentru ea daune irreversibile grave, atunci poate să solicite un recurs bazându-se pe niște prove concrete și magistrații sau tribunalul vor decide în această situație. Același lucru este valabil și pentru statul în care ancheta este verificată Anchetele necesită mm, de cele mai multe ori timp și uh, probele sunt esențiale. Persoana care este anchetată are posibilitatea să solicite o evaluare a tribunalului, dar în paralel statul poate la rândul său să solicite o evaluare statul emitent poate să solicite o evaluare înainte de decizia definitivă de recurs. Statul, deci, poate solicita o suspendare. Am stat mult timp la această problemă a recursului pentru că mi se pare un element esențial al textului nostru. Uh, atunci când statul emitent solicită și dovedește că există un pericol pentru anchetă, bazându-se pe niște probe concrete înainte de uh, hotărârea finală privind recursul, acest stat va trebui să facă și dovada, să aducă dovezile conform cărora dacă persoana care este anchetată obține procedura de recurs, atunci probele care au fost deja trimise între timp, fie vor fi distruse, fie vor fi înapoiate. Însă, dovada nu va mai putea fi utilizată în timpul procedurii. Acesta este sensul amendamentelor pe care le-am propus în legătură cu recursul. Există apoi uh, o altă problemă, procedurile costă foarte mult. Problema costurilor, deci, este importantă pentru statul în cauză. Nu mi se pare justificat, nu mi se pare drept ca statul executant să trebuiască să plătească toate, toate cheltuielile legate de cererile care îi se trimit. Statul emitent care ia decizia de anchetă fără a plăti nimic mi se pare că ar conduce la plata tuturor cheltuielilor de către statul executant. Prin urmare, statul emitent nu va plăti niciodată nimic și acest lucru mi se pare oarecum problematic. Este practic un inconvenient. Un alt inconvenient este că numeroase state membre au probleme bugetare serioase. Prin urmare, o sarcină financiară importantă, o povară financiară importantă reprezintă o uh, dificultate. Am putea să ne gândim la un fel de partajare a costurilor între statul emitent și statul executant. Și în acest caz am putea avea un regim de excepție, dacă este necesar, pentru ca statele membre să aibă posibilitatea să se pună de acord în legătură cu un regim diferit. Să ne gândim, de exemplu, la Italia sau la Malta. Dacă Italia depune, dispune de mai multe resurse decât uh, Malta sau Malta nu are resursele suficiente pentru a executa decizia de anchetă, ordinul de anchetă, atunci uh, Italia și Malta ar putea să se pună de acord pentru ca toate cheltuielile să fie plătite de Italia sau invers. Această posibilitate de acord între cele două state trebuie să fie luată în considerare. Cred că pentru toți colegii care s-au interesat de această directivă există încă o problemă extrem de importantă și ea este legată de garanții. Autoritățile care intervin uh, trebuie să fie autorități de justiție. Nu este vorba despre intervenție a poliției. În anumite cazuri, poliția nu reprezintă o autoritate judiciară. De aceea este indispensabil ca un magistrat sau un tribunal să intervină în astfel de cazuri. Iată, dragi colegi, mai avem și decizia din 2 noiembrie 2011 a înaltei curs de justiție pe care o am aici. Este vorba despre o decizie a înaltei curți de la Londra, conform căreia pentru recunoașterea reciprocă, autoritatea trebuie să fie o autoritate judiciară și cred că acesta este un subiect foarte sensibil. Ar trebui să subliniem uh, foarte serios importanța acestuia. Nu trebuie să ne gândim doar în termenii unei logici administrative, pentru că atunci când e vorba de justiție, trebuie să ne gândim la cea mai bună perspectivă. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, domnule Melo. Îi dau mai întâi cuvântul Consiliului, doamnei Olcan și apoi Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul a studiat cu mare atenție amendamentele și salută faptul că o parte din aceste amendamente merg în direcția abordării generale a Consiliului. O să vorbesc pe scurt de câteva subiecte care sunt cele mai importante pentru noi de, a, așa cum interpretăm noi directiva. Domnul Melo a vorbit despre problema proporționalității și aici președinția este perfect de acord cu poziția domnului Melo că testul general de proporționalitate ar trebui să fie făcut de statul emitent, care știe toate faptele cazului respectiv și a speței. Deci, statul executant nu ar trebui să fie în poziția de a face o evaluare generală a proporționalității executării unui anumit ordin. În același timp, suntem conștienți și de faptul că măsurile specifice și uh, intruzive au nevoie și de măsuri de siguranță pentru statele executante. Și tocmai de aceea, în abordarea generală a Consiliului, am încercat să ne ocupăm de problema proporționalității într-un mod mai clar, incluzând motive suplimentare pentru refuz uh, inclusiv uh, măsuri uh, suplimentare care îmi se par uh, intruzive și permițând statului executant să recurgă la alte măsuri mai puțin intruzive dacă este posibil. Și fac aici trimitere la articolele 9 și 10 și la capitolul 4 din abordarea generală a Consiliului. Președinția speră că acest tip de categorizare a măsurilor poate să reprezinte fundamentul pentru discuții suplimentare legate de proporționalitate și de motivele de refuz. Aș dori să menționez încă un subiect care este extrem de important pentru Consiliu, dar care nu a fost menționat de raportor, și anume problema sferei de aplicare și a includerii măsurilor specifice în directivă. Cred că ar trebui ca toată lumea să înțeleagă foarte clar că obiectivul Consiliului este acela de a include cât mai multe măsuri în uh, sfera de aplicare a acestei directive pentru a avea o valoare adăugată regimurilor deja existente este foarte clar că o parte din specificile, uh, dintre măsurile specifice, spre exemplu cele legate de telecomunicații, sunt considerate instrumente cheie și indispensabile în anchetarea crimei organizate și a uh, infracțiunilor grave. Și tocmai de aceea Consiliul insistă ca aceste măsuri să fie incluse în sfera de aplicare a directivei. Cred că în acest caz este important să nu uităm faptul că, chiar dacă excludem vreo măsură specifică din sfera de aplicare a directivei, asta nu înseamnă că măsurile nu vor fi folosite pentru obținerea de probe în cazurile transfrontaliere. Înseamnă doar că măsura nu va fi reglementată de măsurile de siguranță stabilite prin uh, directivă și de regulile comune stabilite prin directivă. O să mă refer pe scurt și la alte câteva subiecte care au fost uh, ridicate de domnul Melo. În ceea ce privește uh, remediile juridice, noi împărtășim uh, punctul de vedere al raportorului că există o posibilitate de clarificare uh, a metodelor de recurs care pot apărea în dreptul național, dar în același timp ar trebui să fie clar că acest subiect este și ar trebui să fie reglementat în principal prin dreptul național. În ceea ce privește autoritățile judiciare ca autorități emitente sau autoritățile nejudiciare ca autorități emitente, președinția consideră că Consiliul a găsit un compromis care uh, rezolvă aceste îngrijorări uh, exprimate printr-o parte din amendamente, fără a compromite principiul recunoașterii reciproce. Și această soluție de compromis pe care am găsit-o la Consiliu păstrează și flexibilitatea care există în cadrul regimului actual. Și nu în cele din urmă aș dori să subliniez faptul că concluzia acestei directive, finalizarea acestei directive, mă scuzați, rămâne în continuare o prioritate pentru președinție și pentru Consiliu și așteptăm cu interes să ne angajăm în mod activ într-un proces de negocieri suplimentare uh, cu Parlamentul European pe marginea acestei directive. Mulțumim și în numele Comisiei îi dau cuvântul domnului Olivier Etel. Uh. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și raportorului pentru aceste explicații extrem de clare și de precise. Comisia salută voința raportorului de a consolida dreptul persoanelor păstrând totuși confidențialitatea anchetei. Cred că acesta este filul roșu al intervenției, de, intervenției dumneavoastră. În ceea ce privește proporționalitatea și lipsa de control al, a dublei incriminări, toate acestea figurează în mandatul de arestare european și în alte instrumente de acest tip. Și cred că mergem în direcția cea bună. Suntem pe drumul cel bun, putem să ne felicităm de acest lucru. Comisia este de asemenea de părere că acest instrument este o oportunitate pentru a pune capăt regimului fragmentar actual în ceea ce privește măsurile de anchetă și putem ține cont și de mijloacele moderne de investigație, cele mai curente, care uh, Uh, trebuie să facă la rândul lor obiectul unei reglementări la nivel european. Aceasta ar permite să consolidăm și mai mult drepturile fundamentale în ceea ce privește executarea mă refer deci la mijloacele uh, moderne de execuție care figurează în propunerile statelor membre. Comisia este la dispoziția Parlamentului și a Consiliului pentru a se ajunge la un acord echilibrat în legătură cu acest text, echilibrat atât în ceea ce privește protejarea persoanelor pentru care sunt anchetate, dar care să permită în același timp să poată fi uh, terminate anchetele și duse la uh, bun sfârșit. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! le dau uh, în primul rând cuvântul uh, raportorilor din umbră, domnul Albrecht. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să-i mulțumesc domnului Melo pentru colaborarea foarte bună. Cred că am făcut niște pași importanți împreună. Cred că erau niște lucruri de ajustat pentru a ajunge în punctul în care ne aflăm acum și eu cred că am putut să găsim un consens pe majoritatea dintre puncte, mai sunt și altele la care încă mai trebuie să discutăm. Aș, acest lucru ne l-au arătat și amendamentele, mai ales în ceea ce privește cele spuse chiar acum și de Consiliu, în ceea ce privește uh, posibilitatea ca în statul în care are loc ancheta să fie verificată proporționalitatea. Cred că e un aspect pe care trebuie încă să îl mai uh, dezbatem încă. Cred că va juca un rol important pe timpul negocierilor. Și în Parlament a reieșit că într-adevăr există această nevoie de a verifica proporționalitatea atunci când vorbim despre recunoașterea reciprocă. Acest lucru e important, pe de o parte, din punct de vedere procedural, dar și în ceea ce privește drepturile omului pentru statul în cauză. Și din experiența pe care o avem cu Ordinul European de Arestare, știm care este contextul, ca, cum, stau drept, cum, cum stau lucrurile cu drepturile pe care le are persoana anchetată. Ea trebuie să-și cunoască drepturile în țara în care se desfășoară ancheta. Anchetatorii din uh, țara în care se emite acest ordin european, ei sunt cei care au propria perspectivă în ceea ce privește anchetarea. Însă perspectiva persoanei inculpate e diferită și trebuie să se țină cont de ea și de aceea cred că trebuie să continuăm discuțiile în acest sens. De acest subiect se leagă și chestiunile legate de extradare și aici ne aflăm pe drumul ce bun, cel bun, însă formularea este prea diluată în uh, raport acum. Și apoi ne întoarcem la întrebarea legată de sfera de aplicare a directivei. se pornește de la anchetă și apoi se ajunge la supravegherea convorbirilor telefonice și așa mai departe. E un domeniu foarte sensibil. Dacă acesta trebuie exclus din această directivă, atunci cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că înseamnă că mai avem ceva de făcut. E nevoie de niște standarde comune și e nevoie de niște proceduri comune în ceea ce privește acest domeniu sensibil al drepturilor fundamentale. Acum avem uh, posibilitatea de a-i cere și Consiliului să își exprime opinia în ceea ce privește niște standarde minime. Consiliul trebuie să fie deschis, să lucreze alături de noi, pentru că doar așa putem să facem pași înainte în ceea ce privește recunoașterea reciprocă. Eu cred că aceasta e o condiție de care e neapărat nevoie și e importantă pentru cetățeni. Mulțumesc! Mrs. Weber. Mulțumesc, doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O să vorbesc în numele doamnei Sara Latford, care este raportorul nostru din umbră la, la ALDE. În mod evident, stabilirea unei zone de dreptate și de protejarea cetățenilor în Uniunea Europeană nu este o sarcină ușoară pentru că avem state membre cu sisteme juridice foarte diferite, cu tradiții juridice foarte diferite și încercarea de a le împăca pe toate nu este foarte ușor, nu, foarte ușoară. Și tocmai de aceea Eh, vreau să vă explic că n-am devenit schizofrenică în ultimele ore, dar trebuie să vă spun că mă tot lupt cu mine însă, pentru că am doi colegi care mi-au cerut să vorbesc în numele lor și ei au păreri complet diferite. Astfel încât o să vă menționez, o să le menționez și lor acest lucru. Bineînțeles, în primul rând am dorit să împărtășesc cu dumneavoastră gândurile raportorului nostru din umbră. Doamna Latford consideră că sfera de aplicare actuală a Ordinului de Anchetă European și poziția Consiliului sunt foarte extinse și acoperă toate tipurile de, măsurile de, de măsuri de anchetă, indiferent cât de intruzive sunt. Și din punctul ei de vedere, uh, interceptarea și uh, investigațiile de acest tip nu sunt potrivite pentru sfera de aplicare, tocmai de aceea a propus îndepărtarea acestora doamna Latford a depus un număr de amendamente în acest sens. În amendamentul 24, raportorul a introdus conceptul de proporționalitate și doamna Latford uh, susține acest lucru în amendamentul său la articolul 5e, a adăugat și uh, problema infracțiunilor minore, care este diferită de proporționalitate. Doamna Latford consideră că măsurile pot fi disproporționate chiar dacă infracțiunea nu este în sine minoră, dar uh, măsurile minore ar putea fi disproporționate dacă uh, este vorba de o, un uh, delict minor. Uh, poziție cu care celălalt coleg care mi-a cerut să intervin în numele lui nu este de acord. Și trebuie să vă spun că eu în nume propriu nu vorbesc deloc astăzi. Uh, doamna Latford consideră că uh, ofițerii care vin în vizită într-o țară gazdă nu ar trebui să aibă niciun fel de capacități de anchetă. Bineînțeles, doamna Latford împărtășește această idee că este o problemă foarte dificilă uh, la articolul 10, motivele pentru refuz doamna Latford este de acord cu raportorul în ceea ce privește această nouă structură simplificată și extinderea motivelor de refuz. Totuși, acceptarea dublei incriminări pe orice uh, trimite cooperarea judiciară mult prea departe. Mult prea departe. Uh, dubla incriminare ar trebui să fie verificată doar dacă măsura solicitată este uh, de constrângere și tocmai de aceea scopul măsurii este de a avea cooperare extinsă între autoritățile judiciare. În ceea ce privește recursul pentru indivizi, din punctul său de vedere, este important ca remediile juridice să nu fie doar de a contesta măsurile, ci și recunoașterea și executarea ordinului acolo unde dreptul național uh, cere ca părțile interesate să fie uh, informate înainte sau după ce s-a desfășurat uh, măsura. Și doamna Radford a depus un amendament. În cazul mandatului de arestare european am văzut că mandatele de arestare nu sunt anulate în mod adecvat de ambele părți dacă o procedură este, uh, se renunță la ea să este încheiată și acest lucru nu ar trebui să se întâmple nici cu Ordinul de Anchetă European. Pentru a avea certitudine juridică este important ca acest ordin să fie anulat atât în statul emitent cât și în statul de executare dacă el nu poate să fie realizat. Doamna Latford a depus mai multe amendamente în ceea ce privește protecția datelor și consideră că este extrem de important a Comisia să verifice că datele cu caracter personal sunt uh, gestionate în mod adecvat this at the same time has a bearing on the remedy. În același timp, acest fapt acoperă și influențează și metodele de recurs. Pentru că dacă cineva nu poate să facă apel la drepturile de care de fapt beneficiază, apar multe probleme. Apoi, transferul de persoane. Doamna Ludford înțelege că nu e o practică care se folosește la scară largă în cooperarea poliționească în Uniunea Europeană, însă totuși e important să existe niște reguli foarte clare și să fie respectate drepturile umane. De aceea există niște amendamente în care ține cont de acest scop pe care și l-a propus. Este de asemenea important ca persoana care urmează să fie transferată să nu ajungă în niște condiții mai precare în închisoarea din statul în care urmează să fie transferat față de condițiile din închisoarea din statul din care provine. Doamna Latford își exprimă îngrijorările în ceea ce privește uh, infracționalitățile mici și la articolul 10 în ceea ce privește motivele de refuz. Mă voi opri acum, îi urez toate cele bune domnului Melo, îi urez mult succes, încearcă să discute cu toți cei care au depus uh, amendamente și să ajungă la amendamente de, de compromis. Vă mulțumim, doamnă Weber, domnul De Jong are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând și eu doresc să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Melo, îmi cer scuze pentru cele 40 de amendamente pe care le-am înmânat, aproape 20% din ele, e mai mult decât face grupul meu politic de obicei. Totuși, situația nu e atât de înspăimântătoare pe cât ar părea, e doar o cifră. În primul rând, am încercat să țin cont de abordarea generală pe care o sprijinea Consiliul într-un anumit moment și cu care eram de acord. Abordarea generală îmbunătățea textul original. Așa că eu cred că m-am gândit că e bine să facilităm negocierile care vor avea loc pe viitor, astfel încât să ținem cont de aceste elemente. Însă există și niște diferențe de substanță. Atât doamna Weber, sau cel puțin jumătate din doamna Weber și domnul Albrecht au menționat aceste chestiuni pe larg spunând, spre exemplu, următoarele. În ceea ce privește investigațiile sub acoperire, aceste subiecte sunt unele foarte sensibile. În Olanda, acum câțiva ani, a trecut deja o vreme, dar e irrelevant, Parlamentul olandez a trebuit să se implice într-o anchetă pentru că situația devenise foarte încălcită. Poliția nu mai știa ce face se implicase foarte mult și mult mai mult decât ar trebui să se întâmple într-o țară democratică. Apoi, a existat o verificare extremă și a Parlamentului Național. Cred că e foarte periculos să nu fie deschisă abordarea europeană pe aceste măsuri și asta prin intermediul acestui ordin european de anchetă. De aceea noi propunem o excludere aici. Când vorbim despre intercepții, și când vorbim despre amendamente de compromis, atunci eu cred că ținând cont de informațiile care există deja, nu ar trebui să se ajungă la interceptări, ci să se recurgă la dovezile care există deja. Ceva ce rezultatul unei intercepții ar putea fi totuși acceptat. Sunt de acord și cu domnul Albrecht când ne spune că e nevoie de o verificare de proporționalitate la ambele capete. Din experiențele pe care le avem cu Ordinul European de Arestare, uh, în urma acestora vedem că sunt state care folosesc acel donin pentru aproape orice și acest lucru dăunează sistemului. Deși există, au existat dezbateri în acest Parlament, totuși Comisia nu face nimic astfel încât să schimbe sistemul existent și nu încearcă să introducă mai multe garanții de ambele capete în ceea ce privește Ordinul European de Arestare. Nu ar trebui să renunțăm la aceste garanții. Acum vorbim de noi măsuri, de o nouă propunere. Nu putem să ne restricționăm doar la aceste teste de proporționalitate. Aș spune că nu vorbim doar despre, por- despre teste de proporționalitate, ci și de teste privind drepturile fundamentale ale omului. Apoi, credibilitatea. Credibilitatea trebuie să meargă doar atât cât este justificată. Nu cred că un stat poate să spună pur și simplu am încredere în celălalt stat. În cazul Ordinului European de Arestare am văzut prea multe exemple proaste. Există niște subiecte precise care sunt importante pentru grupul meu. Există un număr de amendamente tehnice care merg mână în mână cu abordarea Consiliului. Dacă nu greșesc, raportorul poate să confirme faptul că există o reuniune cu raportorii din umbră mâine. În orice caz, eu aș saluta un schimb de opinii în ceea ce privește amendamentele de compromis, dacă mă ascultă cel puțin domnul raportor. Aș aprecia să organizăm un schimb de opinie astfel încât să ajungem la un consens. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Hedar, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut propunerea făcută de comisie. Cred că este foarte important că atunci când vorbim despre infracționalitate transfrontalieră să colaborăm. Am discutat cu experții de multe ori în ceea ce privește traficul de ființe umane. Există diferite tipuri de infracționalitate în care trebuie să colaborăm mai mult. Țin să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă. Este foarte greu să aducem un echilibru între diferitele sisteme juridice sistemele juridice din statele membre sunt foarte diferite. S-a dat exemplul recunoașterii reciproce și acesta e un principiu foarte important. Îmi fac grijă în ceea ce privește anumite propuneri făcute de domnul raportor. Există anumite amendamente legate de recunoașterea reciprocă de care nu s-a ținut cont și eu am un asemenea amendament. Astfel s-ar putea ajunge la faptul că sistemul va funcționa doar în anumite state membre. Probabil că ar trebui să spun și că, în ceea ce privește Ordinul European de Anchetă, aici și situația juridică a tribunalelor este foarte diferită. Important e să fie respectate drepturile omului. Sunt sigură că vom reuși să ajungem până la urmă la un bun compromis și le doresc tuturor raportorilor și raportorilor din umbră mult succes. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum îi dau cuvântul din nou domnului Melo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo igualmente a todos os colegas que decidiram intervir neste, Mulțumesc foarte mult, domnule, raport, domnule, doamnă președinte. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care uh, m-au m ajutat cu acest raport și vreau să subliniez faptul că uh, și eu vreau să ajung la amendamente de compromis oriunde este posibil. Pentru porque achamos que esta diretiva é fundamental no plano de investigação. Considerăm că această directivă este fundamentală pentru anchetele europene și vom face tot ce ne stă în putință pentru a include toate amendamentele pe care le-ați propus în textul nostru, cu condiția ca aceste amendamente să nu modifice fondul textului care urmează să fie votat, pentru că altfel dacă vrem să includem uh, cam uh, orice, nu vom mai ajunge la coerență legislativă pe fond și acesta este un aspect extrem de important pentru noi toți. Cred că pozițiile noastre s-au apropiat într câtva. Am spus deja că am încercat să țin cont de preocupările pe care uh, le-am auzit în uh, cadrul reuniunilor pe care le-am organizat anterior. Atunci când se vorbește despre justiție, e clar că analiza nu poate fi parțială. E adevărat că toți uh, uh, am avut o contribuție oarecare, dar am avut de asemenea ocazia să discutăm cu anumiți raportori din umbră săptămâna trecută. Există unele aspecte asupra cărora putem cădea de acord. De exemplu, doamna Weber, doamna Latford a vorbit despre delicte minore, de infracțiuni minore. Acesta este un subiect despre care noi am discutat deja suficient de mult, pentru că este într-adevăr un subiect sensibil. Uh, să extindem acest uh, concept de infracțiune minoră la anumite țări care nu știu ce înseamnă asta, cum este și țara mea, unde nu este definiția um, delictului minor, ceea ce nu este delic minor în România sau în Germania, poate că nu este nici în Germania sau uh, în, în Spania sau în Portugalia. Deci să adoptăm o definiție generică pentru delictul minor, poate că n-ar fi o soluție bună. Noi vrem ca textul nostru să poată fi transpus în sistemul juridic al tuturor statelor membre. Evident, înțeleg raționamentul uh, pe care l-ați prezentat, dar nu știu cum vom putea introduce în această directivă conceptul respectiv. Aceasta deoarece avem o problemă practică, o problemă de corespondență a definiției delictului în diferitele sisteme juridice, în ceea ce privește căile de recurs. E bine, recursul care poate fi solicitat în statul um, emitent sau în statul de execuție. M-am gândit mult la această chestiune și o să vă prezint rezultatul uh, reflexiilor mele. Această posibilitate oare ar trebui să existe doar în statul emitent sau în statul uh, de execuție sau în ambele? și dacă această decizie de recurs, deciziile de recurs sunt contradictorii, statul emitent ia o decizie, statul de execuție o alta, dacă evaluarea dovezilor nu este echivalentă, dacă dovezile nu sunt analizate și evaluate în același mod, ce s-ar întâmpla, la ce situație s-ar ajunge? Chiar pentru raționamentul meu structural, mă gândesc că dacă intrăm în niște aspecte prea formale, s-ar putea ca directiva noastră să devină inaplicabilă. Sau poate am risca să o facem mai puțin eficientă. Dacă ne oprim prea mult la fiecare punct. Poate că pur și simplu um, anulăm această directivă. Trebuie să găsim un echilibru și să garantăm drepturile și libertățile cetățenilor, dar și drepturile fiecărui stat membru al Uniunii Europene, pentru că obiectivul principal al directivei este lupta împotriva criminalității, care este, din păcate, o realitate europeană. Tocmai de aceea m-am opus posibilității de recurs în ambele state. Dacă suntem de acord cu această idee și cu recunoașterea reciprocă, dacă ne spunem, de exemplu, că celălalt uh, nu va avea niciun fel de bănuieli legate de propriile noastre evaluări, uh, dacă acceptăm principiul recunoașterii uh, reciproce pentru un delict, în acest caz trebuie să acceptăm și pentru decizia tribunalului, pentru sentințe. Dacă un tribunal dă anumite sentințe, e bine, aceasta înseamnă că a fost luată în conformitate cu legislația, cu dreptul. În spațiul european avem statul de drept, nu? De aceea, sunt destul de reticent în a accepta posibilitatea de recurs în ambele state. Și cum doamna Ledford nu este prezentă, mm, nu știu ce să facem. Recurs uh, pe lângă un tribunal sau pe lângă celălalt? persoana agentată trebuie să aibă niște să beneficieze de garanții că nu se va afla în uh, situații mai proaste, într-o situație mai proastă în celălalt stat. Și acum trec la o altă propunere de amendament cu care sunt de acord. Pentru celelalte vom mai discuta, vom discuta cu plăcere, însă vreau acum să revin la un subiect foarte delicat, foarte sensibil, interceptarea, ascultarea telefoanelor. Anchetele sub acoperire. Acesta este un punct de care trebuie să discutăm pentru că există mari diferențe între statele membre. este în egală măsură important și delicat. Nu trebuie să uităm acest lucru. Îmi pare rău, cred că nu am pronunțat bine numele colegei noastre care s-a referit, uh, uh, care ne-a dat niște exemple foarte importante. Am uh, luat notă de sugestiile pe care le-ați făcut. Iată, doamna președinte, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit, inclusiv Comisiei și Consiliului pentru că au făcut eforturi deosebite. Aceste diferențe nu există doar între familiile politice, ci și între instituții. Împreună cu Comisia și cu Consiliu vom mai avea întâlniri în trialog și cred că vom ajunge la o soluție acceptabilă pentru toți. Doamna președintă, mulțumesc, dragi colegi! Punctul 7 de pe ordinea de zi, modificarea Ordinului Consiliului pentru țările terțe ai căror resortisanți sunt obligați să prezinte viză. During the Libe Committee meeting of 20... Cum vă puteți aminti, la reuniunea din 25 ianuarie a Comisiei Libe a avut loc un prim schimb de opinii cu privire la amendamentele care s-au adus proiectului de raport. Domnul raportor este domnul Augustin Diaz de Mera. S-a discutat despre anumite aspecte juridice și anume despre legalitatea acestei adoptări a propunerii în ceea ce privește cerințele de vize și obligația pe care o are Comisia de a face o propunere, așa cum se cere în, amenda, în amendamentul 28, cosemnat de un număr de membri și amendamentul 10 al raportului raportorului. De aceea le-am cerut serviciilor juridice să ne prezinte un aviz juridic cu privire la această chestiune. Astăzi, reprezentantul Serviciului Juridic al Parlamentului ne va prezenta avizul, iar apoi va avea cuvântul domnul raportor și și ceilalți membri dacă își doresc să intervină. Așa că vă rog, dau acum cuvântul serviciilor juridice. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că ne permiteți să prezentăm avizul nostru juridic. Ținând cont de timpul pe care îl avem la dispoziție, voi încerca să fiu succint. Așa cum ne-ați spus, într-adevăr există două aspecte în amendamentul 10 și amendamentul 28 în care trăiesc niște întrebări juridice. Ambele amendamente își doresc să introducă uh, un um, mecanism de reciprocitate mai eficient pentru acele cazuri în care o un stat ter, un stat terț care apare în regulamentul 539 din 2001, anume, și anume o țară fără obligații de viză, introduce cerințe de viză pentru cetățeni naționali ai unor cetățeni ai unui stat membru. Pentru a răspunde la întrebările adresate, serviciul juridic a încercat să facă trimitere la acel principiu foarte important privind împărțirea puterilor, așa cum apare acesta în, puteri, în tratate. Pe baza acestui principiu, instituțiile Uniunii nu pot să ia decizii în ceea ce privește felul în care sunt luate deciziile, ci trebuie să respecte procedurile care apar în tratate. Această obligație, care derivă din spiritul tratatelor, a fost confirmată și de Curtea de Justiție. Într-o hotărâre importantă, într-un caz adus de Parlamentul European împotriva Consiliului care avea de a face cu așa numitul temei juridic secundar, vorbim de fapt de o, în care, o cauză în care se dorea anularea anumitor dispoziții din uh, directiva privind procedura de azil, acolo s-a stabilit că Felul în care ajung instituțiile, instituțiile europene la o decizie trebuie să fie conform tratatelor europene și nu conform statelor membre sau ale instituțiilor însele. În amendamentul 10 apare o procedură pentru a adopta o decizie cu ceea ce privește reintroducerea temporară a cerinței de viză pentru o perioadă de 12 luni prin intermediul procedurii legislative obișnuite procesul de luare a deciziilor nu ridică niciun fel de probleme. Cu toate acestea, un element problematic e faptul că acest amendament introduce obligație din partea Comisiei, Comisiei Europene, de a prezenta o propunere în ceea ce privește adoptarea unei decizii de reintroducere a cerințelor de viză. Trebuie să vă reamintim că Comisia are drept de inițiativă legislativă și e un element foarte important al echilibrului interinstituțional. Comisia poate să aleagă momentul în care poate să intervină cu o propunere legislativă. Conform dispozițiilor relevante din tratat, Comisia are un drept aproape exclusiv de inițiativă legislativă. De aceea, a cere o obligație clară Comisiei de a prezenta o, o propunere legislativă ca un sistem automat la o situație care există, prin amendamentul 10 nu se respectă prerogativele Comisiei în ceea ce privește inițiativa legislativă. Apoi, în legătură cu amendamentul 28, acesta se, refirmă, se, se referă la mecanismul de luare a deciziilor. Acest mecanism duce la o adoptare automată a propunerii Comisiei dacă aceasta nu este refuzată în mod explicit de Parlament și Consiliul. Problema e că textul acestui amendament 28 nu corespunde procedurii de luare a deciziei de sub articolul 77 aliniatul 2 din tratat, adică procedurii procedura legislativă obișnuită sau orice alt fel de procedură de luare a deciziilor prevăzute de tratate. Se pare că, de fapt, se stabilește o nouă procedură care nu apare în tratate. Conform jurisprudenței uh, Curții Europene de Justiție, trebuie să tragem următoarea concluzie se încearcă prin aceasta un fel de găsire a unei proceduri alternative. Așa că amendamentul 28 nu e în conformitate cu dispozițiile aplicabile care există în tratate. În ceea ce există precedentele, serviciile juridice ne spun că Curtea Europeană și în acest caz, în ceea ce privește temeiul juridic secundar, a spus că faptul că există o practică care nu este conformă tratatelor nu poate să fie un argument valid în ceea ce privește legalitatea unei proceduri alternative de luare a, decizii, a deciziilor. În orice caz, un asemenea precedent nu e unul cu forță de lege în ceea ce privește instituțiile europene. De aceea, un sistem de votare inversat, care ar duce la o separare a responsabilității, cu privire la actul legislativ și puterea de a decide asupra acestui act nu este conform tratatelor europene. Vă stau la dispoziție cu privire la orice alte întrebări pe care le aveți legate de avizul nostru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Acum îi da cuvântul, cuvântul domnului Diaz de Mera. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, pues voy a hacer un... Mulțumesc foarte mult! Eu vreau doar să fac câteva observații pe marginea ceea ce am auzit din partea serviciului juridic. Trebuie să vă spun de la bun început că intențiile mele sunt să am o poziție constructivă și cred că este important să ne uităm la informațiile pe care le avem și la avizul serviciului juridic. Pentru că acolo se spune că revizuirea regulamentului 539 din 2001 oferă o certitudine juridică mai mare și sunt de acord cu asta pentru că este într-adevăr o premisă corectă. Vorbim de codul vizelor, prevederile tratatului, Și de aceea ceea ce încercăm să facem este să introducem un mecanism corect care să se poată aplica într-o țară terță și un stat membru. Asta încercăm de fapt să facem. Și în acest context vorbim despre aranjamente reciproce care stau la baza, în centrul acestei propuneri pe care o analizăm astăzi. Ceea ce încercăm să facem este să ajungem la aranjamente reciproce care să fie cât mai eficiente, care să fie aplicabile și care să se bazeze pe principiul legalității. Amendamentul depus de mine, amendamentul număr, numărul 10, a fost evaluat de serviciile juridice care au spus că atunci când Comisia consil, consultă un stat membru afectat, ar trebui să propună reciprocitate și uh, prevederile ar trebui să se aplice pe o perioadă de 12 luni, lucru care ar trebui să fie um, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Uh, nu o să comentez la 28 pentru că cred că mai degrabă cei care au propus amendamentul ar trebui să-l apere. Dar în acest moment eu nu sunt deloc mulțumit de conținutul amendamentului 28 cred că el nu atinge țelurile pe care ni le dorim, dar depinde de dumneavoastră să vă exprimați punctele de vedere independente. Serviciul juridic vorbește despre o derogare temporară și cred că aceasta este o cale posibilă pe care am putea să o urmăm. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că ar fi un semnal puternic și clar transmis către țările terțe legat de așteptările noastre în ceea ce privește regimul de vize. Analizând amendamentul 10 depus de mine, el nu intră în uh, contradicție cu articolul 14 și nici cu uh, articolul 7 din Tratatul de Funcționare, nici cu uh, articolul 2 și aș spune că nu există niciun argument uh, cauză-efect în avizul serviciului juridic. Se bazează doar pe experiențele trecute din articolul 13 și articolul 7. Punctul 11 din uh, raport, care se bazează pe uh, decizia curții, spune că modul în care instituțiile ajung la o decizie trebuie să se bazeze pe prevederi existente în tratat și procedura corectă trebuie să fie aplicată de instituții în sine. Punctul 12 este atât de evident încât uh, nici nu mai trebuie să mai spun uh, nimic. Punctele 13, 14 și 15 fac trimitere la prevederi legislative din uh, Tratatul de Funcționare a Uni Uniunii Europene și Uh, la un regulament și fac distinția între procedura ordinară și procedurile speciale care ar putea să fie aplicate și nu cred că mai e cazul să mai comentez aici. Apoi, raportul analizează ierarhia actelor delegate și legislației delegate pe baza articolului 290 din Tratatul de Funcționare a UE și uh, pe baza articolului 211. Uh, analizând punctul 16 al avizului juridic, pentru implementarea legislației adoptate de Comisie în anumite cazuri Tratatul de funcționare a Uniunii Europene nu oferă un standard de operațiuni, un mod de operare clar. Și de aceea facem trimitere înapoi la uh, regulamentele și deciziile care încearcă să stabilească niște reguli de procedură. Trebuie să avem standarde clare care să fie aplicate în statele membre, care trebuie să fie puse în aplicare, să fie respectate și Comisia Europeană trebuie să vegheze respectarea acestora. Deci trebuie să ne asigurăm că vorbim clar în termen de regulament aici pentru că serviciul juridic nu vorbește despre monitorizarea care va fi realizată de statele membre sub auspiciile legislației emise de comisie. Noi vorbim aici de Parlament. Și trebuie să ne asigurăm că va exista o monitorizare clară realizată de statele membre. Ceea ce ne îngrijorează de fapt aici este rolul Parlamentului European. Și pe mine mă îngrijorează ca raportor uh, procedura legislativă ordinară din amendamentul 10. Și mă întreb dacă este posibil ca acest amendament să existe fără a submina dreptul de inițiativă al Comisiei Europene. Asunto de la enmienda 10. Y eso es lo que se somete a dictamen juridico. Aceasta este problema legată de amendamentul numărul 10 și tocmai de aceea am cerut un aviz juridic serviciului juridic al Parlamentului. În al treilea rând, în ceea ce privește punctul B, prima chestiune, la punctul 18 se afirmă următoarele. De ce propunerea Comisiei nu poate să fie supusă procedurii legislative ordinare? Pentru că propunerea Comisiei uh, așa cum a fost stabilit la punctul 6, Parlamentul și Consiliul vor acționa în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Acestea sunt lucrurile care figurează la acest punct în propunerea Comisiei. Procedura pentru adoptarea unei decizii, procedura decizională, deci, implică modificarea anexelor chiar dacă trebuie să ne gândim la niște modificări temporare ale regulamentului 539-2001. Toată lumea știe, și dumneavoastră și eu, că acest regulament nu este nelimitat în timp, pentru că a fost deja modificat de 8 sau 9 ori punctul 20 din raport sunt într-o totul de acord cu el. Punctele 21, 22, 23 acum, aici nu suntem de acord, mai ales în legătură cu ceea ce se spune la punctul 24 și anume stabilind o obligație absolută pentru comisie, astfel încât ea să poată face o propunere legislativă în legătură cu o situație de fapt amendamentul 10 nu respectă prerogativa Comisiei în ceea ce privește inițiativa legislativă. Nu sunt de acord și o să vă spun de ce. Mai întâi, pentru că propunerea raportorului pentru amendamentul 10 este foarte similară cu poziția Comisiei. În ambele cazuri se vorbește de propunere. Propunerea ar putea însoți textul uh, comisiei sau va propune, spune raportorul. În al doilea caz, vorbim de o reintroducere temporară și revin la argumentul pe care l-am prezentat și pentru punctul 19. În al treilea rând, prelungirea de care vorbește amendamentul 10 este subordonat faptului că Comisia nu și exercită dreptul de a prezenta o propunere de modificare în conformitate cu regulamentul 539-2001. În ambele cazuri, deliberările cu Consiliul și cu Parlamentul prevalează. Amendamentul 10 stipulează la punctul D faptul că Comisia, dacă consideră necesar, va putea să prezinte fără un raport prealabil și așa mai departe. După cum observați, respect întru totul dreptul de inițiativă al Comisiei. 6. Amendamentul 10 nu va afecta dreptul Comisiei de a prezenta o propunere de modificare. Și aici respect dreptul de inițiativă al Comisiei. La amendamentul 10, poziția Comisiei, se vorbește despre procedura legislativă ordinară. Vorbim, evident, despre procedura legislativă ordinară. 8. Poziția majoritară a Consiliului precizează la punctul C că la 90 de zile după primire și în lipsa unei solicitări, respectiv în 6 luni de la data de publicare, de la data de publicare, există două posibilități. De exemplu, Consiliul îi spune Comisiei, aveți două posibilități. Consiliul spune asta Comisiei. Consiliul spune Comisiei ce trebuie să facă. Deci îi arată o direcție precisă. Îi spune două lucruri, practic. Trebuie să luați o decizie de aplicare a suspendării și trebuie să prezentați un raport de evaluare. În ambele cazuri, cred eu, Consiliul nu spune că Comisia va putea nu, Comisia, Consiliul prezintă doar două opțiuni Comisiei, nimic mai mult. În legătură cu dreptul de inițiativă pe care vrem să-l păstrăm. Este vorba de o obligație absolută impusă de Consiliu Comisiei iar Comisia trebuie să propună o inițiativă legislativă. Ori nu asta face amendamentul 10 al raportorului. În concluzie, poziția mea nu este uh, clară, dragi colegi, sunt în continuare deschis negocierilor uh, sunt deschis oricărei nuanțe uh, juridice sau uh, semantice. Vreau să ajungem la un acord definitiv împreună cu colegii, dar și cu Consiliul și cu Comisia. Mulțumesc Serviciului Juridic al Parlamentului pentru activitatea extrem de importantă pe care a depus-o pentru a ne arăta care sunt îndatoririle noastre legislative și aș vrea să ajungem la un acord, acord cu uh, raportorii din umbră și autorii amendamentelor pentru a găsi o soluție uh, la singura problemă care mai rămâne în suspans și anume problema reciprocității. Atât am vrut să spun. Mulțumesc, doamna președinte. Have three. Vă mulțumim, domnule Diaz de Mera. Avem trei vorbitori pe listă. Există trei colegi, nu patru, care doresc să intervină, însă trebuie să știți că mai avem șase minute. Știu că vă doriți să vorbiți. Timpul pe care trebuia să-l avem pentru acest punct era mai îndelungat, dar am avut o problemă cu orarul pe astăzi, așa că vă voi ruga să fiți foarte succinți. Vă rog frumos. Doamna Faion are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fiu succintă, pentru că avem o reuniune și după acest eveniment. Mulțumesc serviciilor juridice pentru aviz și mulțumesc domnului raportor. Ce încercăm noi să facem? Încercăm să îmbunătățim mecanismul de reciprocitate. Acesta ar trebui să funcționeze în practică și să fie operațional. Se pare că încă suntem departe de un acord și sunt dispusă să continuăm discuțiile pentru a vedea cum putem să oferim posibilitatea tuturor statelor membre să reacționeze la cerințele de viză unilaterale. E clar că mecanismul, cum arată el astăzi, nu funcționează eficient. În cazul uh, Canadei, de exemplu, statele membre nu au dat niciun semn de solidaritate. Eu vin dintr-un stat mic. Cum ar putea un stat mic să reacționeze? Trebuie să stabilim un mecanism care să poată să protejeze toate statele și toți cetățenii. Acest lucru e important pentru mine. Eu înțeleg lucrurile în felul următor. Majoritatea statelor membre sunt împotriva unei soluții pe care Comisia e obligată să o prezinte, să prezinte automat o propunere de a reintroduce cerințele de viză spre un stat terț. Înțeleg același lucru și din avizul juridic pe care l-am ascultat astăzi. Așa că îi cer domnului raportor să găsim un nou text, o nouă formulare. E clar că trebuie să îmbunătățim și textul nostru. Probabil că direcția ar putea fi următoarea. Să găsim o soluție prin care să punem o presiune mai mare asupra Comisiei Europene, astfel încât să facă tot ceea ce se poate pentru a se ajunge la exonerarea de vize și apoi pentru a propune reintroducerea cerințelor de viză pentru statele terțe uh, aflate în cauză. Trebuie să cerem comisiei și să justifice cazurile în care, nu, de, în care decide să nu acționeze așa. Ați menționat faptul că ne așteptăm ca Parlamentul să fie informat cu privire la toți pașii necesari. Țin să subliniez și importanța faptului că mecanismul de reciprocitate nu duce la nepunerea în aplicare a altor dispoziții pentru statele terțe pentru a trece din nou la exonerarea de vize. Trebuie să avem posibilitatea de a reacționa și de a ne folosi de alte măsuri dacă e nevoie de ele. Așa că ar trebui să discutăm, să vedem care sunt căile prin care ne putem îmbunătăți textul și să căutăm soluții bune pentru țările noastre. Mulțumesc, domnule Alvaro, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Mulțumesc și raportorului care dă dovadă de foarte mult uh, devotament uh, față de acest subiect. Ar putea să ignore totul și să supună totul la vot și ar, s-ar bucura chiar de majoritatea, probabil. Mulțumesc în același timp și serviciului juridic, pentru că nu este ușor să ai un aviz pe marginea acestui subiect, pentru că nu este doar o problemă juridică, ci și una încărcată politic și având în vedere că este un aviz, putem să-l luăm în calcul și trebuie să vedem cum acționăm. Cred după tot ce am văzut uh, în uh, uh, toată experiența mea, că se depun amendamente bune, proaste, justificate sau nejustificate și uneori chiar aiurite. În momentul de față, cred că este extrem de important să înțelegem cum funcționează Uniunea Europeană, cum funcționează statele membre și dacă acestea pot să spună cu mâna pe inimă că au o poziție egală față de țările terțe. Uh, eu am depus și eu un amendament care a fost uh, analizat de avizul juridic și anume amendamentul 29 și acest lucru uh, s-a menționat într-o jumătate de propoziție. S-a spus că președintele nu este creat de un singur amendament care nu a fost adoptat până acum, dar trebuie să subliniem că amendamentul 28 care a fost și el discutat introduce un mecanism automat care este copiat mai mult sau mai puțin în întregime din pachetul de guvernanță economică, pachetul de șase măsuri. Și exact același automatism este, apare în cele trei directive, 1173, 1174 și 1175 din 2011. Și acestea au fost și ele acceptate de Comisie, de Consiliu și de Parlament în urmă cu doar câteva luni. Deci, același text a fost susținut de toate cele trei instituții. Și atunci am avut și atunci un aviz al Serviciului Juridic al Parlamentului care a spus că uh, uh, automatismul calificări, uh, majorității calificate nu este în conformitate cu achiul. Dar în ciuda acestui aviz al Serviciului Juridic, majoritatea deputaților, dacă nu toți, au votat în favoarea acestui mecanism automat, care acum este din nou propus de acest amendament. Mai mult, reacția față de acest uh, punct, în septembrie 2011, președintele Comisiei a spus că acesta este un instrument puternic și un salt înainte. Președintele Buzek a spus că este o armură puternică și rezistentă și, datorită Parlamentului European, regulile sunt mai puternice și sancțiunile aplicate statelor membre sunt automate. Domnul Van Rompuy a spus că este foarte mulțumit de această realizare și de faptul că Parlamentul este de acord și au fost multe alte voci care au susținut exact acest punct care acum este pus la îndoială. Eu accept critic uh, la nivel politic, dar uh, în acest caz nu și la nivel tehnic, pentru că deja s-a votat odată. Și toată lumea care are acum o poziție critică a votat exact acest mecanism în urmă cu câteva luni. Cred că este momentul ca Parlamentul European să sprijine colegii din alte state membre, pentru că, evident, Consiliul nu e interesat să rezolve această problemă. Mai multe state membre, printre care Polonia, Republica Cehă, România, Bulgaria, Malta au uh, cerut în mod repetat reciprocitate, dar au fost ignorate de celelalte state membre și cred că, așa cum am făcut în pachetul de șase măsuri, e momentul să stabilim acum un mecanism de reciprocitate a vizelor pe baza unei solidarități reale. Deci, poate e o problemă din punct de vedere juridic, poate nu e corect din punct de vedere juridic, dar aș vrea ca Comisia să conteste această decizie în instanță pentru că din moment ce a fost uh, important și am făcut acest lucru în pachetul uh, de șase măsuri, pentru că acolo exista voință politică, atunci uh, n-ar trebui să punem la îndoială acest mecanism automat aici. Mulțumesc. Enciu. Mulțumesc, domnul Enciu. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus colegul Alvaro, de asemenea cu Tania și eu sunt cosemnatar pentru acest amendament și înțelegeți foarte bine de ce. Uh, poate împreună vom căuta să îmbunătățim acest amendament și să chiar să-l susținem la vot, în așa fel încât, așa cum a spus colegul Alvaro, alții să fie cei care îl vor nega. Eu vreau să spun un singur lucru și anume că de trei ani aproape de când sunt aici, aud zilnic uh, afirmații precum uh, uh, egalitatea cetățenilor Uniunii, drepturi egale și obligații egale a tuturor statelor membre. Dar văd că în practică există state mai membre și mai puțin membre, cetățeni mai europeni și mai puțin europeni când vine discuția legată de anumite state terțe. De aceea eu aș pune o întrebare care este normală. Care poate fi calea în care să reușim uh, ca uh, Uniunea Europeană, Comisia, Consiliu, să înceapă să negocieze în mod real uh, această stare de fapt în care unii cetățeni europeni sunt mai europeni decât alții. Vă mulțumesc. Mrs. Danoca. Mulțumesc, doamna Danoca. Uh, Mulțumesc, aș dori să spun și eu câte ceva despre amendamentul 28 pe care l-am semnat. Sunt de acord cu Tania Fayon că putem găsi un nou text care să aibă aceeași abordare, adică să existe aceeași abordare automată pentru toate statele membre. Din câte înțeleg, Alexander dorea același lucru, însă trebuie să discutăm cum vom proceda. Trebuie să sprijinim această idee de a arăta că Parlamentul are o poziție consistentă în ceea ce privește această abordare automată. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Danoca, spune domnul președinte. Serviciul juridic are ceva de adăugat? Da, mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt, pentru că ne presează timpul. Două observații. În primul rând, nu discutăm despre posibilitate. Înțelegem care e scopul și anume să existe un mecanism de reciprocitate mai eficient. Respectăm acest lucru, însă cred că trebuie să-i răspund raportorului. Ce încercam să spunem? Din punctul nostru de vedere, această obligație de la litera C de la amendamentul 5, ei, nouă, din punctul nostru de vedere, nu credem că e în conformitate în întregime cu tratatul. Textul folosit la aliniatul D poate să fie un model, poate fi folosit același text și pentru aliniatul C, din punctul nostru de vedere, bineînțeles, și acest lucru ar duce la rezolvarea problemei. Un alt punct pe care aș dori să îl menționez e următorul. Da, știu că probabil s-a ajuns la un acord în Consiliu, însă nu știu dacă s-a ajuns la un acord între statele membre. Problema pentru noi e că am ținut cont doar de perspectiva tehnică din punct de vedere juridic. Chiar dacă Consiliul va lua această poziție, acest lucru nu înseamnă, din perspectiva noastră, că putem considera că e valabil din punct de vedere juridic. Încercăm să accentuăm faptul că poate exista anumite probleme și chiar dacă există un precedent, trebuie să subliniem că există această problemă juridică. Apoi, măsurile de implementare și chestiunea legată de articolul 291 din regulamentul Consiliului, noi încercăm acum să vă dăm și alte informații cu privire la alternative. De aceea am trecut puțin de întrebările adresate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Diaz de Mera, doriți să mai interveniți? Doriți să vă spuneți ceva foarte pe scurt? O, bună. Nu, spune domnul Diaz de Mera. Am notat ceea ce au spus colegii și serviciul juridic. Am ascultat și raportorii, raportorii din umbră, spune doamna președintă. Mulțumesc foarte mult! Operation. Vă mulțumim pentru cooperare. Vom continua munca noastră mâine dimineață la ora 9. O seară plăcută tuturor!